Jó napot kívánok, kedves képviselőtársaim! Megkérek mindenkit, hogy... Bună ziua, doamnelor și domnilor! Îi salut pe toți colegii și aș vrea să vă rog să vă, să vă așezați pentru ca să putem continua reuniunea noastră. Vreau să vă salut încă o dată și în același timp să vă rog să vă pregătiți acum pentru că vom continua cu votarea pe care am întrerupt-o în această dimineață. Am rămas la punctul 48 uh, Curtea Europeană de Justiție, descărcarea de gestiune pentru bugetul general. Și continuăm de aici. Amendamentul 1. Cine-i pentru? Încă o dată vă rog, punctul 48, Curtea Europeană de Justiție, amendamentul 1. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Acum votăm uh, amendamentul, votăm uh, descărcarea acum. Cine este pentru? Îmi cer scuze, spune președintele. E vorba de un vot electronic, deci vom vota electronic. Deschid acum votul. Se deschide votul electronic. Vă rog să votați. A votat toată lumea? Atunci se închide votul. Se adoptă. Mergem mai departe acum. Trecem la punctul următor. A júri egyes számú módosító javaslata. Ki az, aki támogat? Trecem la următorul amendament. Júri 1. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Júri 2. Aveți ceva împotrivă dacă votăm jurii 2 până la jurii 7 în bloc? Aveți ceva împotrivă? Dacă nu aveți nimic împotrivă, atunci supun acum la vot. Cine este pentru blocul acesta? Împotrivă? la amendamentul 2 până la amendamentul 6. Deci, votăm în bloc. Alineatul 5, amendamentul 6. Acolo se termină blocul. Bun. Deci, în afară de șapte, de deci șapte nu era inclus în bloc. Până la șase. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum, amendamentul șapte, cine e pentru? Aliniatul 16. Amendamentul 7. Da, ultimul, așa este. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să Votăm acum uh, textul total, deci vot, uh, propunerea de rezoluție se deschide votul electronic. Vă rog să votați acum. Lăzarmă să văzaști. Se închide votul. Se adoptă. Și felicitări raportorului. Punctul următor de pe ordinea de zi, 49 Curtea de Conturi, descărcarea de gestiune. Primul amendament. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Acum Votăm propunerea de decizie așa cum a fost amendată. Se deschide votul. Lezárom a Se închide votul acum. Din partea S avem o persoană în plus. un plus la socialiști, socialiști și democrați. Vă rog dacă puteți să retrageți cartela. Cred că nu e grav că acum azi dimineață știți că era cineva minus și după aceea rezultatul tot n-a fost mai bun, deci eu nu, nu votez acum. O să-mi scot eu cartela. Bună, go! Yeah, <laughs> ok, ok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 ne cerem scuze, nu avem de unde să preluăm uh, originalul, așa cum a venit. Deci, uh, cine este de acord ca de la amendamentul 2 până la amendamentul 10 să votăm în bloc? Îmi cer scuze. E o problemă cu interpretarea engleză? Este un decalaj, spune cineva, între când spuneți ceva, nu avem interpretare. A fost probabil aceeași problemă și la alte cabine. Helyreállt a tolmácsolás? Próbáljuk meg, nézzük meg, hogy... Ilyen în regulă acum cu interpretarea? Dumneavoastră ne auziți probabil, dar... Ați putea să dați din cap dacă, dacă sunteți de acord? Mulțumesc. Bănuiesc că se aude. Deci, cine este de acord cu votul acela în bloc de care ziceam? Amendamentul 2 până la amendamentul 10, să-l votăm în bloc. Cine e de acord? Nu, nu sunteți de acord. Nu, nu sunteți de acord. Bine, atunci votăm amendamentul 2 întâi. Cine-i pentru? Împotrivă. Cine se abține, se adoptă. Amendamentul 3. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Mai departe. Amendamentul 7. Acum. cine pentru? A, îmi cer scuze, spune președintele. E o greșeală aici, am uitat să votăm 6. Deci 6 acum. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Și acum avem amendamentul 7. Cine? Nu, verificăm. Bine, verificăm 6. Se verifică acum. Electronic, amendamentul 6, s-a deschis votul. Szavazást lezárom. S-a votul. Și se respinge. Trecem mai departe acum la următorul amendament, amendamentul 7. Cine este pentru? Cine e împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul... Nu? Da, verificăm, sigur, dacă doriți. Se verifică nouă. Vot electronic, s-a deschis votul. Szavazást lezárom. S-a închis votul și se adoptă. Acum continuăm. Amendamentul 10. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Mi se pare că se adoptă, dar nu sunt sigur, deci aș prefera să verificăm. Se verifică electronic acum. Amendamentul 12, uh, uh, aliniatul 12, amendamentul 10. Se verifică electronic. S-a închis votul și se adoptă. Aliniatul 12, amendamentul 11. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 12. Cine-i pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 14. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Iar acum vom vota propunerea de rezoluție astfel amendată. Votăm electronic. S-a deschis votul. Szavazást Lezarum, S-a închis votul. Și se adoptă. Mai departe, punctul 50 de pe ordinea de zi. E vorba de descărcarea de gestiune pentru Comitetul Economic și Social. Și acum amendamentul 1 mai întâi. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? și se adoptă. Amendament. Astfel, acum votăm uh, propunerea, astfel modificată. Se deschide votul. S-a închis votul și se adoptă. Trecem mai departe cu celelalte amendamente, la celelalte amendamente. Amendamentul 3 mai întâi cine pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5 și 6 au fost retrase. Votăm acum 7. cine e pentru? Dar cred că avem aici un amendament oral, dacă nu mă înșel, din partea grupului socialist și votăm deci astfel modificat acest amendament. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Și deja am obosit, am senzația, deși abia am început nu văd foarte clar, deci o să deschidem votul electronic pentru ca să verificăm 8, vă rog. Szavazás lezár. Se închide votul acum. Și se adoptă. Amendamentul 9. Cine-i pentru? Împotrivă. se respinge. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 13. Pentru. Împotrivă. Cine se abține, se adoptă. 14. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 15. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Mai departe. 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Foarte just. Nu, nu pot să îmi dau seama de aici, deci trebuie să controlăm. Deschidem votul. 16. 16. 16. Szavazást lezárom. Módosító javaslat. Szenkész votul. Se adoptă. Amendamentul 17. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Mi se pare că se adoptă, dar haideți să controlăm. Se deschide votul electronic la amendamentul 18. Partea domnului Sonic s-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă amendamentul 19. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 al doamnei Ayala Sender cu amendament oral, cine este pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 21 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22, cine-i pentru, împotrivă, cine se abține, se adoptă. 23, cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum ultimul, 24, cine pentru? Împotriva? Abțineri. Se respinge. Și acum votăm propunerea de rezoluție astfel amendată. Vot electronic. Se deschide votul. Szavazást lezárom. Az előterjé... s votul și se adoptă. Mai departe mergem acum cu Comitetul Regiunilor, descărcarea de gestiune pentru 2011 și am ajuns la punct amendamentul 1, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Vot electronic acum, vă rog, descărcarea. S-a închis votul. Se adoptă. Apoi, amendamentul 2. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 3. Cine-i pentru? Împotrivă? Mergem înapoi. Amendamentul 2. Vreți să-l votăm electronic? Bine, votăm electronic. Amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis. Și se respinge. Și acum votăm amendamentul 3. Cine-i pentru? Împotrivă?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 și se adoptă. Mai departe trecem acum la punctul 52 de pe ordinea de zi, descărcarea 2011 pentru Ombudsmanul European. Primul amendament, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Acum des votăm descărcarea. Vot electronic. Se deschide votul. S-a închis votul și se adoptă. Acum trecem la celelalte amendamente pentru rezoluție. Amendamentul 2. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. 3. Se adoptă. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 7. Pentru, împotrivă, abțineri. Eu zic că ar trebui să verificăm acest amendament. Deci deschidem votul la amendamentul 7. S-a închis. și se adoptă. Amendamentul 8. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și propunerea de rezoluție astfel modificată. Votăm electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Și acum, last but not least, trecem la descărcarea de gestiune pentru Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor pentru 2011. Este vorba de ultimul vot astăzi, aliniatul 1, amendamentul 1, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm electronic acum. Propunerea. S-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă. Acum trecem la celelalte amendamente. Amendamentul 2, libe. Cine-i pentru? Amendamentul libe 2. Amendamentul 1 acum. Cine este pentru? Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 5, amendamentul 3 al domnului Sonic. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4 acum. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și amendamentul uh, 4, libe, ultimul amendament, cine pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Și acum votăm uh, propunerea de rezoluție astfel amendată, votăm electronic, s-a deschis votul. Szavazást Lezarum, S-a închis votul. Și am adoptat astfel această propunere. Dragi colegi, Astfel s-a încheiat runda de voturi de astăzi. Aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru că ați participat și vreau să îi felicit pe toți raportorii. Mulțumesc foarte mult și colaboratorilor care ne-au ajutat de la secretariat. Number 46. Yes, now is the study. The yes. Presentation of the study. Kedves képviselőtársaim, azonnal folytatjuk. Dragi colegi, vom uh, trece mai departe acum la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de punctul 56 uh, și anume un studiu privind diferențele de performanță administrativă între statele membre UE care recuperează resursele proprii tradiționale. Studiul uh, va fi prezentat mai întâi și după aceea vom avea o dezbatere pe tema acestui studiu. Vreau să-i dau cuvântul mai întâi doamnei Esther de Lange, care ne va prezenta studiul. Thank you, uh, thank you very much. Uh... Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Trec um, la limba olandeză. Pentru că acum vom discuta lucruri destul de complicate și complexe. E vorba de resurse proprii tradiționale ale Uniunii Europene. Toată lumea știe despre ce e vorba. E vorba de banii care trebuie să ne descurcăm la buget când creditele sunt greu de găsit. Deci trebuie să se completeze cu uh, resurse proprii. Acestea sunt resursele proprii tradiționale. Regularitățile pe care le-am constatat uh, trebuie recuperate și contribuțiile naționale trebuie să fie făcute. De aceea trebuie uh, să știm exact care este situația cu recuperarea resurselor tradiționale proprii. Și având în vedere faptul că noi nu cunoaștem aceste cifre, nu știm exact ce se întâmplă, am uh, cerut să se facă un studiu pentru a identifica statele membre cu performanță bună și cele cu performanță mai puțin bună, să vedem ce concluzii putem trage. Să vedem cum se pot transmite bunele practici în toate statele membre, cum putem incita toate statele membre să ia exemplul celor mai performante. Doream doar să descriu cadrul, uh, așa că nu voi mai vorbi mai mult. Am prezentat foarte pe scurt cadrul pentru acest studiu. Acum dau cuvântul celor care s-au ocupat de acest studiu. Mulțumesc, domnule președinte. A parancsoljanak, meg is adom a szót a tanulmány Bun, atunci uh, o să dăm colegii mai departe, uh, cuvântul mai departe colegilor care trebuie să ne prezinte studiul. Se poate să apăsați pe microfon, vă rog, ca să vă auzim. Așa vă putem interpreta. Mulțumesc! Sunt James Spence, uh, am fost funcționar european, am ieșit la pensie și acum uh, predau un curs uh, de masterat uh, în legătură cu finanțarea Uniunii Europene la Sciences Po Paris și colegul meu se va prezenta singur. My name is Hans. Sunt Hans Davis. David. Sunt uh, fost funcționar în administrația fiscală în țările de jos, uh, sunt spe- specializat în fraude și uh, Um, criminalitate fiscală. Am lucrat 8 ani la Comisia Europeană, la Direcția Generală pentru Buget și la OLAF. La Direcția Generală pentru Buget m-am ocupat de recuperarea resurselor proprii tradiționale, iar la OLAF uh, am anchetat fraude în același domeniu. Am părăsit comisia de 2 ani, acum 2 ani, și Uh, am acum uh, o firmă care propune statelor membre să le ajute în îmbunătățirea performanței lor în recuperarea resurselor proprii tradiționale. Uh, resursele proprii ale Uniunii Europene sunt taxe vamale și alte tipuri de taxe o parte din TVA, 11% în 2011 și un uh, post de echilibrare pe baza uh, PIB-ului statelor membre, care este cea mai importantă resursă, e vorba de 68% din resursele proprii și apoi sunt alte uh, venituri, cum ar fi impozitele funcționarilor europeni, surplusul din anul precedent și așa mai departe. Resursele um, veniturile trebuie să fie egale sau să echilibreze cheltuielile. În ceea ce privește uh, contribuția din PIB-ul statelor membre, având în vedere că acesta este punctul în care trebuie să se echilibreze acest uh, buget, dacă un stat membră, membru uh, nu colectează întreaga sumă, un alt stat membru trebuie să contribuie mai mult din propriul produs național brut. Acest studiu s-a bazat pe date accesibile, publice. Sursele sunt citate în studiu. E vorba de uh, raportul financiar um, privind bugetul UE, date de la OLAF, Raportul anual privind uh, lupta împotriva fraudei și uh, anexele statistice, precum și uh, raportul anual și uh, conturile anuale. Am citat modul în care uh, sunt uh, organizate resursele proprii uh, colectate în fiecare stat membru pe, de pe site-ul Comisiei din ultimul an pentru care sunt disponibile datele. În tratat se prevede ca interesele financiare ale Uniunii Europene să fie protejate. Comisia a aplicat o politică um, de urmărire a anomaliilor uh, identificate de la caz la caz, dacă e nevoie chiar prin tribunale și acest lucru a avut uh, rezultate pozitive. Pe lângă cadrul juridic uh, comun la nivelul Uniunii privind uh, recuperarea datoriilor uh, din taxe, statele membre acționează diferit în funcție de organizarea lor, diferitele practici și obligațiile lor. Deci, folosirea datelor disponibile publice, public uh, pentru uh, recuperarea sumelor din statele membre, am observat diferențe în eficiența statelor membre în recuperarea taxelor, deci în performanța statelor membre. Performanța statelor membre influențează direct suma pe care o plătește statul respectiv în cadrul contribuției sale bazate pe produsul național brut. Următoarea întrebare este um, ce implică procesul de recuperare a resurselor? Am uh, identificat cinci stadii în acest proces, care sunt practic uh, stadiile sau uh, părțile oricărui uh, proces administrativ. Aceste cinci etape sunt verificarea intrărilor de taxe vamale, detectarea neregularităților, stabilirea datoriilor în uh, taxe vamale pentru neregularitățile constatate, recuperarea datoriilor și, dacă s-au recuperat acești bani, transferarea banilor la Bruxelles, la Comisie. Sistemul este practic un circuit închis. În momentul în care s-a intrat în sistem, în circuit, trebuie să se treacă prin aceste faze și toate fazele arată o performanță unică. Dacă se intră în proces, trebuie să se analizeze toate cele, trebuie să se treacă prin toate cele cinci faze înainte de a se putea transfera banii la Bruxelles. Și dacă una dintre aceste faze este veriga cea slabă a procesului, uh, se vor transfera până la urmă mai puțin bani. Acest lucru înseamnă că și dacă se trece cu succes prin aceste cinci uh, faze, se vor recupera mai puțin bani, deci se vor transfera mai multe resurse la Bruxelles. Deci veți înțelege că cu cât uh, se cunosc mai bine datele în toate aceste faze și cu cât se analizează mai bine aceste date, cu atât se înțelege mai bine performanța totală a unei administrații vamale. Până la urmă, rezultatul acumulat al acestor uh, etape permite identificarea volumului total um, al sumelor recuperate din taxe vamale. Ceea ce este adevărat pentru performanță este, bineînțeles, adevărat și în situația opusă În slide-ul precedent vorbeam despre performanță, acum vorbim despre evaporare, pentru că ceea ce se, evapora, se evaporă în fiecare fază nu ajunge la Bruxelles. Și este interesant de aflat unde are loc această evaporare în cadrul fiecarei administrații din state membre. Mm, este interesant să încercăm să găsim date pentru fiecare fază pentru a înțelege cât de bine funcționează administrația vamală respectivă pentru recuperarea datelor. Deci, recuperarea banilor, mă scuzați. Deci e important să se înțeleagă fiecare fază pentru a facilita acumularea rezultatului final și pentru a putea evalua rata de performanță a administrațiilor vamale. În cadrul acestui exercițiu am făcut un lucru poate nou și anume pentru fiecare fază Atât pentru performanță cât și pentru evaporare am, să, am încercat să colectăm date. Datele le-am găsit, date privind performanța și date privind evaporarea și astfel am putut adăuga rezultatele din fiecare fază pentru a ajunge la o sumă finală. Am făcut acest lucru nu doar pentru cele cinci faze în parte, am făcut-o pentru toate statele membre pe perioada uh, de șase ani uh, cerută de Comisia dumneavoastră. Deci, iată, a fost un exercițiu multianual um, pentru mai multe state membre și pe faze. Toate aceste informații împreună ne au permis să strângem date privind performanța statelor membre în recuperarea taxelor. După cum ați citit în raport, Pentru fiecare dintre cele cinci faze am aflat, am ajuns la rezultate interesante. Mai întâi, am găsit diferențe. Deci, aceste diferențe sunt substanțiale și chiar dintr-o perspectivă mai mare a celor șase ani, aceste diferențe sunt chiar structurale și arată chiar tendințe în performanța statelor membre. Dacă facem legătura între aceste date perf- ale performanței uh, cu suma totală recuperată în fiecare stat membru, am putut chiar să estimăm sumele respective. Și astfel am ajuns la rezultatul că dacă se analizează datele din toate statele membre pe șase ani, pe fi, toate aceste cinci faze și dacă toate statele membre ar fi avut cea mai bună performanță posibilă pe care voi arăta imediat, între 1 și 3 miliarde de euro ar fi putut fi recuperate pe acești șase ani. Rezultatul real pentru Uniunea Europeană a fost rată de performanță de 0,7%. Cum interpretăm această cifră? Această cifră înseamnă că rezultatele tuturor neregularităților detectate pentru 100 de euro taxe vamale verificate sau care ar putea fi, fi putut fi verificate, 70 de cenți uh, au fost recuperați. Uh, poate considerați că nu este o sumă prea mare, dar de-a lungul anului, de lungul anilor, eram obișnuiți cu o estimare de valoare de 2%. Vedeți că această cifră, de fapt, este mult mai mică. Scade și dacă folosim această valoare de 0,7%, putem compara situațiile din statele membre cu această medie și diferențele sunt foarte mari. Pentru fiecare fază și pentru fiecare stat membru, diferența între statele cu cea mai bună performanță și cea mai puțin bună performanță a fost uh, Uh, de 20 la 1. Deci raportul a fost de 20 la 1. Bineînțeles, situația particulară a statelor membre în anumiți ani au influențat rezultatul. Deci, practic, pentru toate sumele în fiecare fază am uh, făcut estimări cât mai conservatoare. Deci, practic, am uh, luat în calcul situația din cel mai bun stat membru minus 1 și din cel mai puțin bun stat membru minus 1. Deci, practic, uh, diferența medie între cele mai bune și cele mai slabe state membre este până la urmă de 10 la 1. Deci diferența este și aici foarte mare. Acum vă voi arăta un grafic cu rezultatele de la capătul procesului, cu toate, um, în care ține cont de toate stadiile procesului. În partea stângă, vedeți că rata de referință pentru Uniunea Europeană este 1, 1,00. Dacă luăm toate mediile pentru toate statele membre împreună, și această medie este considerată indi, indi, uh, indicele european, deci 1, se poate compara astfel media pentru fiecare stat membru față de această valoare de referință. Un astfel de indice a fost inventat uh, fără valoare deontologică în sine dar permite analizarea datelor uh, în mod foarte clar, pentru că diferența între statele cu cea mai bună performanță și cea mai puțin bună performanță sau cea mai bună minus 1 și cea mai puțin bună minus 1 este substanțială. Și pe o perioadă de 6 ani observăm că diferența nu este doar substanțială, ci și structurală. Un alt uh, lucru care frapează în acest grafic, dar și pentru fiecare fază în parte, este faptul că nu e foarte greu să se facă diferența între cei cu performanță foarte bună, cei cu performanță normală și performanță proastă. În practic, toate stadiile, observăm că diferențele sunt uh, de plus minus 30% față de media europeană și statele cu performanța cea mai bună au performanță de peste 130% față de medie și cei cu performanță mai puțin bună au uh, performanță cu mai, puț- cu mai mult de 30% sub medie. Bineînțeles, în grafic uh, vedeți uh, statele membre și cifre. Nu se face o ierarhizare a statelor membre. Se văd doar diferențele, practic, pe acest grafic. Colegul meu a spus deja că serviciile comisiei, în activitatea lor normală, încearcă să neutralizeze toate uh, problemele um, descoperite și rezultatele pozitive au fost foarte bune în trecut. Acest grafic arată și că poate ce se face nu este suficient, pentru că aceste diferențe s-ar putea um, interpreta în bani și e vorba de milioane Rezultatul net al acestui grafic pe o perspectivă de șase ani este că, conform estimărilor noastre, o sumă de între 2 și 4 miliarde de euro ar fi putut fi recuperată de administrațiile famale ale statelor membre dacă totul ar fi mers ca pe roate, conform eh, standardelor de performanță ale statului cu performanța cea mai bună. Dar știm că există și anumite cazuri în care au existat neregularități și aici avem un miliard din rezultatul net care ar putea rezulta din eh, aceste cazuri de neregularități și care ar fi putut să fie recuperat. În momentul de față, aceasta este situația plecând de la toate datele pe care le-am obținut și se pare că nu este cazul, dar aș vrea să vă arăt tocmai următorul diapozitiv. Dacă sunteți de acord cu analiza noastră, această sumă de 3 miliarde ar fi suma maximă de uh, uh, resurse proprii tradiționale pe care am putea obține și atunci am putea să ne punem întrebarea cine trișează. Dacă ați citit raportul, ați putut constata că nu facem observații pe această temă, ci utilizăm o prezentare pentru a ilustra anumite fapte, anumite cifre. Dacă toate statele membre ar fi lucrat, așa cum lucrează în momentul de față, această sumă de 3 miliarde de euro ar fi plătită de către statele membre, plecând de la acest grafic. Ceea ce înseamnă că Germania ar trebui să plătească aproape jumătate de uh, miliard. Și de ce? Pentru că, așa cum puteți vedea în, această, în acest diapozitiv, pentru că pierderile sale sunt foarte diferite de celelalte state membre și asta în funcție de schema de repartiție uh, bazată pe produsul național brut. Și cazul Germaniei este arătat aici pentru că, de obicei, Germania este cea care plătește până la 20% din contribuție și plătește și 20% din pierderi. Am putea chiar să ne punem întrebarea dacă nu cumva o performanță sporită ar trebui să fie pedepsită de, de faptul că în alte state membre performanța este mai scăzută. Din nou, acest lucru nu este uh, preluat în raport, ci îl, vi-l prezentăm acum. Uitați-vă la următoarea uh, imagine, următorul grafic, în care am încercat să repartizăm uh, produsul național brut în funcție de numărul de locuitori uh, pe fiecare stat membru și putem vedea aici diferența pentru fiecare contribuabil european și diferența devine din ce în ce mai mare. În momentul în care PNB-ul este mare și populația este redusă, plătești mult mai mult decât un alt, ă, de o altă persoană care vine dintr-o țară în care populația este numeroasă și venit, produsul național brut este redus. Deci asta înseamnă că cineva din Luxemburg plătește de 11 ori mai mult decât cineva din Bulgaria pentru aceeași sumă echivalentă la ă, resurse proprii tradiționale. Și asta este foarte logic și decurge din faptul că cineva trebuie să plătească uh, acele sume care lipsesc din uh, resursele tradiționale proprii. Și ultima imagine tocmai ilustrează acest lucru. Aici vedeți două grafice. Primul tabel, primul grafic, este exact același pe care l-am arătat mai devreme într-un diapozitiv precedent. E vorba de rezultatul per ansamblu, final, în ceea ce privește uh, performanța vamală pe o durată de șase ani de zile. În cel de-al doilea grafic, graficul mai de josul, din josul paginii, aici puteți vedea care sunt contribuitorii cei mai mari la bugetul european. Și acum, dacă ne uităm la cele care se află în roșu, sper că puteți vedea culoarea roșie, vedeți care sunt uh, cei care au cele mai bune performanțe, plecând la exercițiul nostru de analiză, sunt cei care contribuie cel mai mult la bugetul european. Și în momentul în care faci un calcul, descoperi că 9 state membre care sunt contribuitori mari la bugetul european sunt responsabili de aproape 70% din uh, contribuțiile bazate pe PNB. De asemenea, au o rată de performanță ridicată. De asemenea, puteți constata că sunt foarte multe sume care pot fi economisite de către celelalte state membre care nu sunt chiar atât de performante și care nu sunt contribuitori chiar atât de mari. Și această ultimă imagine, de asemenea, în raport, are un scop să vă demonstreze rezultatul net dacă nu uh, intervenim în momentul recuperării din punct de vedere vamal al sumelor, așa cum o facem în momentul de față. Deci, acum am dorit să vă prezentăm recomandările noastre, pentru că noi suntem de părere că aici cineva ar trebui să facă ceva. N-am să vă citesc acum toate uh, concluziile și recomandările noastre, însă aș dori să subliniez câteva dintre ele, tocmai pentru a ilustra cu ce problemă ne confruntăm aici. Mai întâi, Comisia are dreptate în momentul în care consideră că statele membre sunt din punct de vedere financiar, responsabile pentru a-și îndeplini cota ce le revine la bugetul european. Dar poate că aici ar trebui să nuanțăm lucrurile să avem o, o a doua teză și anume să se utilizeze mai bine statisticile. Așa cum am sugerat noi. Și să se utilizeze toate posibilitățile pentru ca uh, să se poată colecta toate aceste venituri care contribuie la bugetul european. Există anumite acțiuni și măsuri care pot fi luate pentru a îmbunătăți rezultatul final al acestui proces. E adevărat că sumele despre care discutăm par relativ mici în momentul în care le comparăm cu alte sume. Spre exemplu, dacă ar trebui să îmbunătățim interpretarea Uh, sistemelor contabile și statisticilor contabile ale statelor membre, atunci am putea avea anumite economii prin uh, cota bazată pe produsul național brut. Însă acest lucru e ceva independent din punct de vedere al, uh, comparativ cu propunerea pe care o facem noi aici. Statele membre trebuie să uh, desfășoare o analiză mai riguroasă a diferențelor care există. Au nevoie de o utilizarea datelor care există în bazele de date, o analiză mai serioasă, trebuie să îmbunătățească și calendarul în care se efectuează aceste transferuri către Uniunea Europeană și trebuie să-și analizeze propriile sisteme vamale. Uh, văd că raportul pentru descărcările bugetare subliniază aceste dificultăți și subliniază și unele dintre comentariile uh, făcute de către Curtea de Conturi în raportul anual al Curții de Conturi din, pentru anul 2011, în momentul în care s-a analizat eficiența, gradul de eficiență al sistemului de colectare a resurselor tradiționale proprii. Și Acum aveți ocazia să analizați aceste recomandări și sperăm că veți fi de acord cu noi. Există și alte diapozitive pe care le-am pregătit. Acestea sunt uh, ilustrații ale argumentelor pe care le-am evocat și care pot fi utilizate în dezbaterea ce va urma. Mulțumesc! Köszönöm uh, Spence és David uraknak a Mulțumim foarte mult domnilor Spence și Davis pentru prezentarea lor. Nu știu dacă doamna de Lange mai dorește să pună întrebări sau să mai facă câteva comentarii înainte de dezbaterea ca atare. Da, doriți să mai spuneți ceva, atunci vă dau cuvântul, vă rog. Mulțumesc. Port, uh, eh, goed begrijp. En nogmaals, uh, het is een hele, hele technisch. Și vreau să ascult și reacția comisiei, pentru că dacă înțeleg eu bine acest studiu, această analiză, e vorba de o chestiune deosebită de tehnică. De altfel, se spune că diferențele dintre statele membre sunt atât de mari că, în momentul în care fiecare stat membru ar trebui să se comporte ca cel mai fruntaș, atunci ar, acest lucru ne-ar permite să recuperăm de la 1 până la 3 miliarde. Uh, ceea ce ar însemna 500 de, împărțit la 6, 500 de milioane de euro pe an. Și asta doar legat de resursele tradiționale proprii, care reprezintă o parte mică din întregul buget și uh, mi se pare că rata de performanță nu este strălucită și Comisia acceptă aceste diferențe care există între statele membre. Comisia acceptă ca fiecare stat membru să aibă o rată de performanță diferită în funcție de elemente, cu abordări diferite uh, pentru diferite categorii. Vedem de multe ori acest lucru. Da, s-au pus la punct anumite reguli europene și asta nu se referă numai la buget, se referă și la legislația știu, legată de mediu. Deci, spunem, regulile sunt europene, însă în momentul în care trebuie făcut controlul, e bine, acest lucru ține de statele membre și dacă există diferențe de performanță, păi păcat, da, asta e ce să-i facem. Teoretic, Comisia e de părere că aceste sume care trebuie să fie colectate vor fi colectate într-o bună zi, însă experiența ne demonstrează că, având în vedere că anumite sume nu au fost recuperate de 12 ani de zile până în prezent, ne putem pune întrebarea dacă într-adevăr aceste sume într-o bună zi sunt recuperate. Ceea ce mă interesează pe mine este ca, un reprezent, ca noi, reprezentanții Comisiei pentru control bugetar, care ne ocupăm de descărcări bugetare, vrem să știm ce va face Comisia, ce inițiative va lansa Comisia, ce măsuri pentru a face în așa fel încât toate statele membre să poată ajunge la, la un nivel de performanță superior, în loc să păstrăm aceste discrepanțe care există. Deci, iată, o primă întrebare către Comisie. Ce veți face? Veți continua să acceptați în continuare aceste discrepanțe între statele membre? Eu sper că nu, pentru că 500 de milioane de euro pe an totuși nu e o sumă mică. Și acum iată că aș vrea să mai adresez și o întrebare către autorii acestei, acestui studiu. Această metodologie pentru a uh, recupera anumite sume poate fi utilizată și la un alt nivel? Spre exemplu, la nivel de fonduri structurale. Oare această metodologie poate fi aplicată și pentru a calcula performanța națională în materie de uh, fonduri structurale? Uh, Eventual am putea să o aplicăm și în astfel de domenii. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră. Evident, acum ceea ce nu mă interesează este să știu ce face fiecare stat membru în parte. Da, e interesant să știm, să vedem că există diferențe. Uh, noi, spre exemplu, eu ca și uh, reprezentanta țărilor de jos, îmi dau seama că uh, nu numai că nu ne îmbunătățim noi rata de performanță, ci din potrivă ea scade. Dar asta nu e neapărat important. Ceea ce ne interesează pe noi este ca per ansamblu Uniunea Europeană să se descurce mai bine pe viitor, pentru că 500 de milioane pe an și, în fine, după 6 ani de zile, 3 miliarde e o sumă importantă. Și poate că dacă niște sume atât de importante și poate și mai mari pe viitor vor fi pierdute pentru că nu vor fi recuperate, atunci e foarte greu să explicăm acest lucru cetățenilor. Deci, prima întrebare către comisie ce vrea să facă și o întrebare către autor dacă această metodologie poate fi aplicată și la alte sectoare, cum ar fi, spre exemplu, uh, fondurile structurale. Bizon benne, hogy képviselő asszony Mulțumesc, sper ca întrebările doamnei uh, de langă să poată fi uh, discutate. După aceea aș vrea să-l salut pe domnul Zorti, însă care reprezintă Comisia Europeană. Mai întâi, uh, dumnealui vine de la DG Budget și aș vrea să-i dau cuvântul dumnealui să intervină mai întâi. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând aș dori să-i mulțumesc comisiei dumneavoastră pentru că a mandatat acest studiu pe care noi l-am uh, analizat cu mare interes, bineînțeles. Pentru că se vorbește despre un subiect extrem de important, veniturile Uniunii și resursele proprii. Am uh, auzit câteva întrebări care au fost puse comisiei deja, dar aș vrea să încep mai întâi cu o analiză a comisiei um, în legătură cu acest raport, dacă îmi permiteți. În primul rând aș dori să spun că există diferențe de performanță între statele membre atunci când e vorba de recuperarea taxelor vamale, de exemplu, uh, în ceea ce privește neregulile. Acestea câteodată se bazează pe procedurile legislative din statele membre. Am auzit întrebări uh, despre supraestimarea acestora în practică, 98% din totalul uh, fondurilor uh, disponibile sunt puse la dispoziția Uniunii Europene. Deci e vorba de o mic, un mic procent în contextul fraudelor și neregulilor. Aceasta se aplică majorității, aproape majorității uh, sumelor care sunt recuperate. Este adevărat că există mai multe tendințe interesante care nu sunt întotdeauna cunoscute comisiei, pentru că datele respective ori au fost publicate au fost puse la dispoziție comisiei de către, de către comisie studiul, celor care au făcut studiu. Însă vreau să mulțumesc pentru abordarea care a fost, pentru care s-a optat în acest studiu, pentru că aceasta permite să se combată problemele din statele membre și să se remedieze potențialul de îmbunătățire a bugetului european. Avem și anumite îngrijorări metodologice în legătură cu anumite chestiuni în acest studiu pe care aș vrea să vi le transmit, dacă îmi permiteți. În primul rând, acest studiu vorbește de, de rata de detectare a neregulilor. La fel a procedat și Comisia în rapoartele sale anuale pentru OLAF. Oricum o fi, studiul ajunge la concluzii mult mai ample decât uh, noi în ceea ce privește aceste rate. Și, în general, uh, se pare că nivelul uh, neregulilor este destul de similar de la un stat membru la celălalt. Abordarea statistică însă nu ține cont neapărat de condițiile la fața locului, care ar putea să creeze anumite diferențe de pornire din punct de vedere al mediului uh, economic în care se desfășoară aceste probleme. Din punctul nostru de vedere, ni se pare că s-a luat o abordare cam alb-negru. Deci o bună performanță trebuie să țină cont și de alte alți factori și uh, un, statele membre trebuie să aibă ca scop să scadă um, nivelul de nereguli și să încerce să respecte din cât mai mult uh, recomandările făcute pentru a preveni aceste erori. Oricum o fi uh, o, un efort în acest sens trebuie să fie consemnat. Studiul subliniază performanțele mari ale Lituaniei, Ungariei, Letoniei, Maltei și României în acest context. Și fără să intrăm în detalii în ceea ce privește performanța, întrebarea este dacă totuși un procent de 2% ca participare la bugetul UE este reprezentativ sau nu. În ceea ce privește rata de recuperare, studiul este static pentru că abordează fiecare an în parte și, din păcate, nu ține cont de o perioadă mai lungă de recuperare și rezultatele pe o perioadă mai lungă. Ca să vă dau un exemplu, în studiul acesta, Belgia este un performant destul de slab, este, are o performanță foarte slabă, o rată de recuperare de 25,4%. Dar, de fapt, se ține cont doar de recuperările făcute în anul detectării fraudei. Dacă ne uităm însă la o perioadă mai lungă, perioada derulării respectivului proiect, de exemplu 2006-2011, de fapt rata de recuperare este de 70% și deci de aceea Belgia de fapt nu ar trebui să fie considerată un competitor uh, slab, pentru că de fapt are o performanță destul de bună. Studiul arată de asemenea că rata de recuperare pentru aceste cazuri este între 20 și 41% la nivelul UE. Dacă ne uităm la termen lung, un termen lung este de 57,7%, deci mai mare decât ceea ce se arată în acest studiu. În același context aș dori să citez câteva informații din raportul OLAF care ține într-adevăr cont de o perioadă mai lungă. Acea analiză a arătat că aproape 80% din cazuri pot fi recuperate în final. Deci, uh, în acest sens, eu cred că imaginea este mai corectă dacă ne uităm la o perioadă mai lungă. Această abordare nu ține cont de faptul că există mai multe tipuri de recuperare. Unele state membre au uh, diferite tipuri de nereguli uh, decât altele. E mult mai ușor să recuperezi ceva, de exemplu, de la o, un agent care a declarat greșit, un agent economic care a declarat greșit anumite cifre, decât uh, o fraudă mai complexă, de exemplu. Îngrijorarea noastră principală este legată de indicatorii de performanță care sunt legați de o perioadă foarte limitată, fără să țină cont de circumstanțele în care se desfășoară activitatea economică și de mm, aspecte de specificitate, ne ținând cont neapărat de aspectele de dezvoltare într-un context uh, mai larg. Și aceasta duce la rate de performanță pentru statele membre care nu sunt cu adevărat uh, fiabile, fiabile și credibilitatea și fiabilitatea acestor date nu este neapărat uh, totală. S-a vorbit de 1,3 miliarde. Eu nu prea înțeleg scopul acestor sume în acest context. Se pare de asemenea că echipa de cercetare este de acord cu îngrijorările noastre, pentru că de multe ori studiul spune că nu știe exact care sunt motivele pentru care există o diferență atât de mare între anumite state membre și aici se justifică, într-adevăr, uh, uh, faptul că poate să existe motive justificate. E vorba de un exercițiu prea teoretic. De fapt, aș vrea să subliniez acest lucru, înainte să trag concluzii din aceste cifre. Ce face Comisia pentru a îmbunătăți performanța statelor membre? În primul rând, ne concentrăm nu numai pe acele 2% din sume, ci pe suma totală. Ne concentrăm deci pe toate sumele și încercăm să facem uz de toate sumele și să le avem la dispoziție cât se poate de repede. Dincolo de acești 2%, mai avem și alte acțiuni care vizează alte obiective. 50.000 de euro fiind, de exemplu, sumele, suma care a trebuit să fie raportată pentru că nu a putut fi recuperată. Comisia a analizat toate rapoartele care au venit din partea statelor membre și pot spune că în perioada 2006-2011 am avut 1400 de astfel de rapoarte pe care ne-am putut baza din partea statelor membre. Și în o pătrime dintre ele am pus la îndoială diligența statelor membre, având în vedere rezultatele obținute și pentru acele cazuri statele membre au trebuit să compenseze aceste pierderi. Obligația de raportare este un lucru extrem de important pe care Comisia a insistat de mai multe ori. Este așadar o manieră foarte eficientă de a verifica acțiunile statelor membre pe baza unor date concrete, nu bazându-ne pe presupuneri sau pe altceva, ci pe statistici. Și, într-adevăr, acolo unde se constată o pierdere, statele membre trebuie să compenseze această pierdere și aceasta este un uh, imbold pentru ele să nu repete astfel de pierderi. Am văzut că în multe state când s-a primit refuzul din partea comisiei, s-a acționat foarte repede pentru a schimba sistemul. Pe lângă aceasta, după cum uh, a spus și uh, echipa care s-a ocupat de studiu, avem și uh, procedura de inspecții care urmărește îndeaproape acțiunile statelor membre în ceea ce privește recuperarea și cazurile individuale de recuperare a fondurilor. După cum spuneam, în toate cazurile în care am detectat fie faptul că statul membru nu a acționat cum trebuie sau a făcut o eroare administrativă, statul membru a fost uh, tras la răspundere pentru această pierdere și a trebuit să o compenseze. Ceea ce s-a confirmat și de către jurisprudența Uniunii Europene, Considerăm, deci, că trebuie încurajat statul membru să își îmbunătățească sistemul uh, cu orice preț pentru a compensa așadar pierderile. Am încercat să prevenim și uh, pierderile respective prin uh, faptul ca acestea să nu fie după aceea împărțite între statele membre care nu au participat la pierdere. Am făcut eforturi să verificăm și strategiile de control ale statelor membre prin inspecțiile care se fac uh, deja de mai mulți ani pentru a verifica dacă sistemele funcționează eficient și dacă uh, și prin acest sistem de evaluare se încearcă, deci, prezervarea uh, și garantarea intereselor Uniunii. În ceea ce privește performanțele de recuperare, suntem deja pe cale să facem un studiu despre ratele de detectare a erorilor. Aceste rezultate au fost publicate anual. Și când ne planificăm o inspecție, ne pregătim uh, pentru a avea la dispoziție toate bazele, toate datele și împărțim după aceea rezultatele, bineînțeles, cu statele membre, pentru că această analiză trebuie să îi ajute să își preia răspunderea și să țină cont de această analiză de risc. Trebuie, bineînțeles că vom ține cont de rezultatele acestui studiu în analiză. Și atunci când vom lua alte măsuri, ne vom, vom ține cont de acest studiu. Dar, bineînțeles că și statele membre trebuie să acționeze. Nu se poate să ne bazăm numai pe date statistice și studii sau presupuneri despre performanța statelor membre. Trebuie să ne bazăm doar pe o informație fiabilă și o evaluare corectă, făcută și monitorizată de către comisie și aceasta trebuie să fie abordarea corectă. În ceea ce privește performanța statelor membre, trebuie să mai spunem că Nu avem o bază legală în momentul de față pentru alte detalii. Va fi foarte greu să găsim informații concrete, jaloane concrete și fiabile pentru a putea detecta toate erorile și, bineînțeles, îngrijorările în legătură cu echipa de cercetare ne confirmă faptul că e foarte greu să găsești o abordare corectă. Însă cea mai bună cale de a aborda posibilele pierderi a fost cea care trece prin statele membre, care trebuie să aibă un uh, comportament corect și să compenseze pentru pierderile pe care le provoacă, aceasta ajutându-le să își îmbunătățească performanța. Mulțumesc! Gaier képviselő urnă că domnul Găsut. Mulțumesc. Îi dau cuvântul domnului Gaier. Mulțumesc, Herr Domnule președinte, trebuie să recunosc că nu sunt foarte profund familiarizat cu acest uh, subiect, um, având în vedere um, problemele cu descărcarea, nu m-am ocupat prea mult de acest studiu. Sunt bucuros însă că raportorii din umbră sunt de acord că nu trebuie să ne ocupăm numai de problema cheltuielilor, în ceea ce privește bugetul comisiei, ci că trebuie să ne ocupăm și de întrebarea de unde vin banii și Uniunea Europeană primește toate fondurile care îi revin în conformitate cu tratatul? Sigur că aceasta ne ajută și la anumite discuții care se poartă la Consiliu, atunci când se vorbește despre cine plătește cât și cât de mare trebuie să fie bugetul Uniunii Europene. Sumele despre care discutăm aici sunt destul de departe de ceea ce s-a discutat la Consiliu și, din păcate, sunt foarte îndepărtate și de sumele de care am avea nevoie pentru a putea să încheiem bugetul 2012 așa cum ar trebui. Dar, oricum o fi, lăsând la o parte aceste considerente, trebuie să remarcăm că s-a discutat și aici despre obligațiile îndeplinite sau nu și cine uh, respectă interesele financiare ale Uniunii Europene. Am o întrebare suplimentară către reprezentantul Comisiei, dar și către specialiștii noștri. Am înțeles uh, bine, cred eu, că acele contribuții din partea statelor membre care nu trec prin metoda resurselor proprii, cum ar fi, de exemplu, uh, taxele pentru zahăr și pentru alte produse, trebuie să fie acoperite din produsul național brut, adică statul membru care nu are o performanță bună în ceea ce privește veniturile din vămi, trebuie să acopere acele goluri cu care trebuie să le datoreze Uniunii cu uh, alte uh, plăți. Eu înțeleg bine că aceasta este, trebuie să fie în interesul statelor membre, deci să obțină cât mai mulți bani prin taxele vamale pentru că aceasta le face o economie din PNB și în același timp statul membru poate să păstreze 20% din taxele vamale ca uh, cheltuială de, opera, de operațională. Și de aceea, cred că au tot interesul să aibă un bilanț cât mai pozitiv aici, nu numai pentru ca să scrie pozitiv ziarele despre ele. Al doilea întreba, a doua întrebare pe care vreau să vă pun este ce se întâmplă cu sumele declarate din vămi care nu pot fi colectate de către statele membre în raport cu volumul comercial total. Deci mă refer aici la o chestiune care a mai preocupat această comisie mai de mult și care a fost discutată și la delegația de la Rotterdam, Antwerpen și unde am mai fost în alte porturi cu comisia noastră. Întrebarea era dacă primim din partea statelor membre acea sumă pe care o dorim, care ar trebui să vină din vămi. Eu, din păcate, cred că nici acest studiu nu a putut să ne răspundă la întrebare, pentru că, din câte am înțeles eu foarte bine, domeniul de aplicabilitate al studiului uh, nu este decât uh, se limitează doar la sumele declarate de către statele membre din vămi. Deci nu s-a preocupat nimeni în acest studiu, sau mai bine zis, nu am primit nicio informație despre posibile alte venituri nedeclarate prin simplu fapt că nu a fost prea conștiincioasă activitatea la Vameș. O ultimă întrebare aș vrea să o adresez cercetătorilor care ne spun uh, în mod de foarte lăudabil că se fac anumite recomandări în acest studiu pentru statele membre și pentru comisie. Întrebarea este unde să discute statele membre despre aceste recomandări. N-ar fi mai bine ca recomandările să se adreseze Consiliului, pentru că eu, ca politician, întotdeauna la nivel european am problema cu statele membre care nu sunt nicăieri, dar se vorbește de ele ca de un interlocutor. Ei își îndeplinesc mai bine sau mai prost uh, sarcinile, mai degrabă mai prost și după aceea, după aceea când Consiliul merge la comisie, recomandă descărcarea sau nu o recomandă, dar de fapt Consiliul nu are, n-a făcut niciun peer review printre statele membre. De fapt, statele membre nu au nicio ocazie să discute unul cu celălalt despre felul cum își îndeplinesc sarcinile mai bine sau mai prost, după cum ziceam. Dacă vii din serviciul diplomatic și ai o obișnuință în domeniul diplomației și știi să să te abții de la anumite comentarii față de unele state membre ca să nu declar, declanșezi un al treilea război mondial, în fine, exagerez un pic. Și sigur că poți să înțeleg că ai probleme să spui unui stat membru că ai putea să te descurci mai bine la anumite chestiuni, dar totuși aceasta nu rezolvă problema, pentru că statele membre uh, se tratează câteodată ca și cum uh, am fi imediat după al doilea război mondial, acum așa ar trebui să avem mare grijă când vorbim unii cu ceilalți. Dar, de fapt, joacă ping-pong unii cu ceilalți pentru că Parlamentul European, care atrage atenția asupra răspunderii statelor membre, spun uh, statele membre la rândul lor transmit la Consiliu și Consiliul transmite la Comisie mai departe răspunderea și după aceea vine Comisia și spune trebuie statele membre să-și facă treaba mai bine. Iar cei de la Comisie cu siguranță ar vrea să poată să recomande acest lucru, dar de fapt până la urmă Consiliul nu are destulă putere să acționeze. De aceea vreau să mă adresez din nou reprezentantului Comisiei. Nu trebuie să-mi spuneți, domnule Gaier, aveți dreptate, pentru că am fost un pic sarcastic, dar uh, problema cred eu că am înțeles-o bine și aș vrea să știu din partea dumneavoastră dacă am înțeles bine care este problema. Eh, <clears throat> tisztelt Bizottság, eh, több képviselőtársam nem jelentkezett. Mulțumesc, spune președintele, foarte mult pentru această intervenție. Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul și de aceea aș propune acum să mai dăm o dată cuvântul comisiei, pentru ca să ascultăm ce are de spus domnul uh, reprezentant al comisiei către domnul Gaier. Dacă sunteți de acord. A, doamna de Lange mai dorește să mai facă un comentariu înainte și după aceea aș propune ca comisia să răspundă în două minute însă și aș vrea după aceea să rog experții să răspundă și ei maxim patru minute la întrebările care s-au pus până acum. Și în final voi mai da cuvântul doamnei de Lange. Vă rog. Mulțumesc. Înainte de a da, din nou cuvântul reprezentantului Comisiei. Bineînțeles, acesta este un model și întotdeauna există motive pentru care realitatea este mai complexă decât un model. Dar acesta este adevărul, acesta este un model și Comisia spune întotdeauna că putem uh, studia modelul în mod ad hoc, astfel uh, putem uh, constata anumite tendințe pe mai mulți ani. Uh, am întrebarea de adresat Comisiei. Se poate răspunde cu da sau ba. Există diferențe între performanțele statelor membre în ceea ce privește recuperarea acestor sume în ceea ce privește resursele proprii tradiționale, da sau nu? Și a doua întrebare este în interesul Uniunii Europene ca toți să trecem la nivelul sau aproape de nivelul celor cu cea mai bună performanță, da sau nu? Iată cele două întrebări la care aștept un răspuns din partea Comisiei, mai ales când uh, văd cifre de contul B, sume care ar trebui să ajungă la Comisie, dar care deocamdată rămân la nivel de state membre. 30% din aceste conturi B se află într-un stat membru. Deci, încă o dată, aș vrea să mi se răspundă da sau nu la întrebarea. Există diferențe de performanță între statele membre în acest domeniu, da sau nu? Și este în interesul Uniunii Europene ca noi împreună să găsim o modalitate de um, a ajunge la modelul uh, celor mai bune performanțe în loc să acceptăm aceste diferențe ad hoc, da sau nu? Mulțumesc! Lui Iasu. Mulțumesc. Aș vrea să rog acum pe reprezentantul Comisiei să ne răspundă la aceste întrebări. Aveți două minute, vă rog, după aceea voi da cuvântul uh, invitațiilor noștri să ne răspundă în patru minute la aceste întrebări și apoi, în final, doamna de Lange va mai avea posibilitatea să uh, facă o rezumat. Sorry, micro, please. Cu microfon, vă rog. Question that would happen for the, for the choice and resources that are not then collected. Mai întâi la întrebarea uh, ce se întâmplă cu resursele proprii care nu sunt colectate de statele membre. Este adevărat că din cauza sistemului de, sistemului de echilibrare al bugetului european, toate sumele nerecuperate ca resurse proprii trebuie compensate de la resursa pe bază de produs național brut. Deci, dacă apar probleme, pierderi, din cauza faptului că statul membru n-a fost capabil să uh, recupereze aceste resurse, practic statele membre împreună uh, împart povara compensării acestor sume. și insistăm asupra acestui lucru în activitatea noastră de control în statele membre. Dacă găsim probleme concrete, erori concrete, fie că e vorba de o problemă structurală, fie că e vorba de o problemă individuală care a dus la pierderi la bugetul european, cerem statului membru respectiv să plătească aceste sume. Statele membre nu sunt totdeauna de acord cu această abordare și am avut mai multe uh, cazuri în care am uh, depus plângerea la Curtea de Justiție împotriva statelor membre din acest motiv. În cadrul actual nu putem ataca statele membre care cer plăți pe baza unor uh, analize statistice. Avem nevoie de date concrete pentru asta. Și Tocmai asta facem uh, când, în cadrul programelor noastre naționale de inspecție, așa numitele desk checks. Încercăm să evităm situația în care alte state membre trebuie să plătească nota pentru greșeli ale altor state membre. La întrebarea dacă există diferență în performanță, am spus cu siguranță situația în statele membre sunt diferite pentru că procedurile naționale, administrațiile sunt diferite și sunt sigur că nu putem găsi două state membre cu o situație absolut similară, cu o performanță, performanță absolut echivalentă. Întotdeauna există diferențe. Întrebarea este dacă aceste diferențe justifică sumele documentate în studiu. Nu cred că este uh, Așa, pe baza analizei noastre, în acțiunea noastră, observăm diferențe din cauza um, acțiunii insuficiente a statelor membre. Aceste studii analitice sunt interesante, arată tendințe, dar nu pot decât să dea idei pentru acțiunile de control, nu pot să reprezinte o bază pentru acțiuni concrete. Pentru asta e nevoie de date concrete, nu doar de um, analize statistice. Și da, este foarte util ar fi foarte util dacă fiecare stat membru ar avea o performanță la fel de bună ca și statele cu cea mai bună performanță. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Ar fi situația ideală. Și aceasta este situația la care încercăm să ajungem în urma inspecțiilor și recomandărilor adresate statelor membre de către Comisie. Comisia tocmai a transmis statelor membre uh, un set de recomandări pe care ne bazăm acțiunile de recuperare pentru a ține cont de aceste recomandări în momentul în care își adaptează uh, procedurile de recuperare. Mulțumesc! Mulțumesc! I'd like to start and then I'll pass the, the microphone to voi începe eu, apoi voi da cuvântul colegului meu. Mai întâi mă bucur de faptul că Comisia a analizat în detaliu statisticile pe care le-a publicat, a încercat să le folosească în mod sistematic cu ajutorul nostru. Și doresc să felicit Comisia pentru asta. Sunt dezamăgit de faptul că nu s-au putut trage concluziile sistemice uh, Um, care ar fi trebuit fi trase, dar sunt sigură că acesta este doar prima discuție pe această temă și sunt sigur că 2% din 100% um, sumele care deocamdată dispar în, uh, nu sunt recuperate. Este totuși o sumă mare, peste 3 miliarde. Și pentru oricine 3 miliarde este o sumă mare. The Um, Apoi, vrei să spun că există situații în care statele membre și Comisia discută aceste lucruri. De exemplu, uh, Comitetul Consultativ, uh, Consultativ pentru Resursele Proprii, dar este foarte greu de știut exact ce se întâmplă la aceste ședințe. Din experiența mea, Uh, sunt mai mult niște schimburi uh, diplomatice de amabilități. When you can show that there are uh, demonstrably uh, nu neapărat discuții foarte controversate, așa cum uh, ar trebui să fie în momentul în care există diferențe atât de mari între statele membre. Până la urmă e vorba de transferul de plăți între agenți, de la agenți economici um, și acești bani, dacă nu sunt recuperați, sunt înlocuiți de bani de la contribuabili. Eu cred că până la urmă este ca un fel de subvenție și nu cred că Um, statele membre uh, sau reprezentanții cetățenilor acceptă acest lucru atât de ușor. Dau acum cuvântul colegului meu pentru uh, a aborda anumite aspecte specifice. Aș dori mai întâi să vă atrag atenția asupra unei sugestii încă valabilă, și anume ce 20% pe care statele membre le primesc înapoi pentru gestionarea procesului ca sumă flexibilă să reprezinte capacitatea statului membru de a face acest lucru în mod eficient. Cred că aceasta ar fi o idee interesantă de, interesantă de studiat. Mulțumesc. Câteva observații suplimentare din partea mea pentru a răspunde la întrebări. Aș dori să spun, uh, explic clar uh, că datele pe care le-am folosit sunt doar date de la comisie sau date din surse publice sau date accesibile pe care le-am cerut comisiei și le-am primit de la comisie. N-am făcut decât să combinăm aceste date disponibile publice pentru a genera aceste modele și Ehm, datele de la comisie eh, se referă la un anumit an. Noi am examinat datele pe o perioadă de șase ani și astfel au aspecte foarte interesante despre care v-am vorbit. Nu voi intra în detalii în legătură cu aspecte tehnice, pentru că dacă datele au fost disponibile și au putut influența rezultatele, am ținut cont de aceste date și s-a făcut o observație tocmai în legătură de, cu recordul de recuperare istoric. Ne-a interesat mult acest lucru pentru că astfel am putut înțelege performanța unui stat membru în domeniul recuperării, dar pe cele șase ani raportul OLAF pentru 5 ani include o astfel de rată istorică de recuperare și pentru un an nu am avut această dată. Uh, ar fi fost bine să o avem pentru că am fi putut să o folosim în mod util. Am spus, vom lua rata de recuperare de pe un an, să spunem că acesta ar fi de 70-80%. Care ar fi rezultatul net al, pentru rezultatele noastre? Rezultatul net este doar de 600 de milioane, pentru că e vorba de diferența între suma deja recuperată și acei 80%. Deci s-ar reduce estimările noastre cu maximum 0,5 miliarde de euro. Deci, practic, concluziile noastre nu s-ar schimba în mod substanțial ca și consecința acestui lucru. În al treilea rând, am spus că ceea ce a făcut Comisia a fost un lucru foarte pozitiv, pentru că în momentul în care s-a um, s-a observat că nu s-au recuperat anumite sume care ar fi trebuit să ajungă la bugetul european, uh, statul membru respectiv a fost penalizat, a trebuit să compenseze suma respectivă. Dar noi am folosit state, date statistice pentru a arăta ce poate nu au făcut statele membre. Și Dacă vă concentrați doar pe audituri, inspecții și verificări, nu puteți descoperi aceste um, pierderi de la buget și doar pe baza datelor statistice, așa cum am făcut-o noi, uh, puteți observa ce n-au făcut statele membre, dar ar fi trebuit să facă. Deci, într-adevăr, estimarea este un exercițiu teoretic, dar dacă ați fi analizat ce ar fi trebuit să facă statele membre și ați încercat să, exam- să uh, Uh, estimați acest uh, lucru ca sumă, veți ajunge la concluzii diferite. Și ultima mea observație pentru a răspunde doamnei Lange. Ar fi interesant ca model să evaluăm și alte evaluări în domeniul bugetar la nivel de Uniune Europeană. Ne-a frapat la început faptul că rezultatele preliminare arătau diferențe momentul în care am început exercițiul, am observat că există diferențe peste tot. Acestea erau diferențe substanțiale și structurale. Și când am aflat motivul, și anume diferențele între stat, stat membru în recuperarea nereglementărilor și practic aici toate statele membre trebuie să facă același lucru, ne-am dat seama că uh, și în alte domenii, în chestiunile bugetare la nivel european, s-ar putea face acest lucru. Noi ne-am ocupat de domeniul VAMAL, care reprezintă pe șase ani 127 de miliarde de euro. Deci 22 de miliarde pe an. Era tentant să vedem uh, ce s-ar fi recuperat dacă s-ar folosi acest uh, model și în domeniul uh, cheltuielilor cu responsabilitate comună. Rezultatele preliminare au arătat că acolo sumele sunt de 5 ori mai mari. E vorba de 100 de miliarde pe an, dar fenomenele care apar în domeniul veniturilor, până la urmă sunt oarecum similare și de aceea nu putem răspunde din punct de vedere tehnic la întrebare, dar poate că la nivel de venituri sumele ar putea fi de 5 ori mai mari pentru că până la urmă au loc aceleași fenomene având în vedere că taxele vamale sunt recuperate de administrațiile statelor membre și în celălalt caz, de asemenea, autoritățile statelor membre sunt responsabile. Deci se identifică aceleași mecanisme. Deci eu cred că într-adevăr și în alte domenii bugetare aceste tendințe s-ar putea dovedi utile. Ultima observație în legătură cu modul în care pot fi interpretate lucrurile. S-a făcut o observație în legătură cu situația din Belgia și legatul țărilor de jos, în porturile de la Rotterdam și Antwerpen ați uh, observat cu siguranță că situația acestor porturi este uh, similară. Țări mici, uh, porturi maritime, sisteme economice similare și dacă urmăriți slide-urile noastre, veți vedea cât de mari sunt rezultatele în detectarea neregularităților între cifrele pentru autoritățile belgiene și cele uh, olandeze. Același lucru se poate face în toate stadiile, pentru toate subiectele. Și mă voi opri aici. Sper că acest subiect este, uh, acest exemplu este suficient de frapant. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Astăzi l-am terminat și acest punct de pe ordinea de zi și trecem la punctul următor. Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane. E vorba de un aviz, un proiect de aviz pe care trebuie să-l dezbatem acum. Autorul uh, acestui uh, aviz este Teodoros Schilakakis, care ne-a explicat că nu poate fi aici astăzi pentru că are o altă obligație și fiind dat că nu avem foarte mult timp, acest aviz uh, nu este oricum la dispoziție decât în limba engleză, care nu poate fi acum uh, completată. Aș vrea să întreb uh, dacă cineva are întrebări în legătură cu acest aviz momentan, având în vedere varianta engleză. Nu cred că este nimeni care dorește să comenteze, deci aș vrea să vă transmit că Termenul pentru înaintarea amendamentelor este 22 martie 2013 la ora 12, 12 la prânz. Dragi colegi, trecem atunci la următorul punct de pe ordinea de zi. Come here or, or Elnézést kérek a rövid technikai szünetért. Aș vrea să îmi cer scuze pentru o scurtă pauză tehnică, pentru anumite schimbări în sală. Okay. Uh, oh, sorry, please. Uh, stay there. Szóval, tisztelt képviselőtársaim, rátérünk. Deci, dragi colegi, trecem la punctul următor de pe ordinea de zi și vom avea acum o dezbatere cu domnul Herbert Bösch, care este membru în Comitetul de Supraveghere OLAF și a fost și fost membru în uh, comisia noastră în Parlamentul European. Aș vrea să-l salut pe domnul Bösch care a venit astăzi în vizită la Comisia pentru Control Bugetar a Parlamentului European, fost președinte al Comisiei Cont, domnul Băș, v-am propus să luați loc aici la podium, dar dumneavoastră ne-a spus că preferați să rămâneți acolo, la locul dumneavoastră. Deci, vă dau cuvântul acolo și Așteptăm să ascultăm ce aveți să ne spuneți. Vă rog, domnule Bioș. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Danke für die... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnelor și domnilor. Am venit cu mare plăcere aici pentru a discuta despre reforma regulamentului OLAF și pentru a vă transmite opinia noastră despre această reformă și vă mulțumim foarte mult pentru invitație. Știm, bineînțeles, că deja de mai mulți ani acest subiect este pe agenda instituțiilor europene. Suntem într-o oarecare întârziere în legătură cu cealaltă, celălalt regulament care avea o fază de tranziție de trei ani prevăzută. Însă am venit cu mare plăcere aici și pentru că avem respect pentru Parlamentul European, dar și pentru că dorim să informăm Parlamentul European despre cum vedem noi lucrurile după ce ne-am început de fapt de un an activitatea ca și comisie de supraveghere. Vrem să vă transmitem care sunt concluziile unor uh, anchete pe care le-am desfășurat în mai multe cazuri. Fie că e vorba de proiectul uh, negociat al regulamentului viitor, uh, un proiect care a fost deja negociat între mai multe instituții, fie că e vorba de așa numitul ICIP, care este o instru- instructajul pentru staff în ceea ce privește procedurile de investigare. Acesta este fostul manual care a fost înlocuit în 1 februarie de către OLAF. Deci fie că e vorba să vorbim de acestea sau de celelalte subiecte care sunt de actualitate acum, este important să avem acest dialog. În acest context, trebuie să știm că suntem uh, obligați de tratate să facem un raport anual și de aceea ne-am hotărât ca o parte din acest raport anual să fie alocat acestui subiect. Avem de aceea un document de lucru pe care l-am întocmit și aș vrea să vă informez despre acest document uh, bineînțeles, să vă fac un rezumat, fiind dat că am informat și comisarul actual de competent pe acest subiect, că avem intenția să vă informăm pe dumneavoastră. Dacă m-ar întreba cineva ce părere am despre regulamentul viitor care va urma să fie hotărât aici, aș putea spune, în calitate de cel care a întocmit documentul de lucru, că ar trebui să mai așteptăm puțin pentru a putea să luăm o decizie. Știu că dumneavoastră ați negociat acest regulament, dumneavoastră instituția Parlamentului European, însă vreau să vă explic de ce cred eu că mai trebuie așteptat. Noi am încercat să transmitem unul din rapoartele noastre uh, Parlamentul European și cred, domnule președinte, că ar trebui să studiem acest raport înainte să luăm alte măsuri în direcția OLAF și cred de aceea că e vorba de un calendar foarte apropiat. Ar fi bine ca raportul anual pe care sperăm noi să-l adoptăm în aprilie să poată să includă, deci, și acest document de lucru pentru analiza reformei. Și, deci, să Putem studia așadar în final uh, reforma din toate punctele de vedere în cunoștință de cauză. Aș vrea în primul rând să vă spun despre ce e vorba în această reformă și o să încerc să-mi folosesc engleza mea foarte bună pentru că am lucrat în engleză, deci trebuie să trec la engleză și vreau să vă spun despre ce am uh, discutat și pe ce am insistat în acest document de lucru. Aș vrea să-mi cer scuze că acest document nu este încă disponibil pentru că pur și simplu nu este încă hotărât de către întreaga noastră comisie de supraveghere. Ne-am uitat și acum încep în engleză. Măsurile de investigație pe care le poate întreprinde Olaf Punctul următor, respectarea procedurilor și respectarea drepturilor fundamentale de către Comitetul de Supraveghere, legalitatea verificărilor făcute în cadrul investigațiilor de către OLAF și respectarea legislației naționale ale statelor membre Apoi, caracterul intern-extern al acestor investigații, participarea la activități de investigații la nivel extern, deschiderea unei investigații, stabilirea de priorități și noțiunea de conceptul acesta de suspiciuni suficiente. Apoi, evaluarea acțiunilor OLAF, atât la nivel de investigații în intern în extern și, în final, rolul de monitorizare al Comitetului de Supraveghere pentru a putea întări independența și comportamentul corect al uh, OLAF în cadrul investigațiilor. Evident, n-am să pot cita totul, dar poate mă voi referi la două sau trei dintre aceste puncte pe care aș vrea să le aprofundez cu dumneavoastră. Investigațiile administrative, măsurile de investigații pe care le poate întreprinde Olaf. Din nou, aici trebuie să repet faptul că aici e vorba de un rezultat al mai multor analize și investigații făcute de către Comitetul de Supraveghere în anii precedenți. Articolul 2 al textului uh, regulamentului de reformă 1073 99 prevede că un act de investigație reprezintă orice inspecție, orice verificare sau orice altă măsură întreprinsă de către OLAF în cadrul articolului 3. Și astfel de uh, măsuri conțin diferite măsuri de investigație. Acest text este similar cu cel care figurează la articolul 2 din regulamentul în vigoare. Articolul 11, punctul 5, care prevede o listă a măsurilor ce pot fi uh, utilizate pentru a colecta uh, dovezi. E vorba de măsuri care sunt cuprinse la articolele 3 și 4 ale regulamentului. Cu toate acestea, acest lucru nu ține seama de, nu este o listă exhaustivă, o listă exhaustivă a tuturor măsurilor ce pot fi întreprinse. Un moment, un moment, președinte. Un moment, vă rog, domnule președinte, un moment, puțin tică răbdare. From the monitoring experience of the... Experiența noastră de monitorizare, putem spune că Olaf a întreprins diferite măsuri de investigații care merg dincolo uh, de cele care sunt uh, în articolul 3 și punct 4 din uh, regulamentul în vigoare și dincolo de cele cuprinse în viitorul text al proiectului de regulament reformă. Inter alia. Pregătește și uh, oferă asistență tehnică în cazul în care există conversații telefonice înregistrate, însă acest lucru nu reiese din textul regulamentului și nu există niciun fel de analiză specifică juridică făcută de către OLAF înainte de a executa astfel de măsuri. Aceste măsuri sunt măsuri de investigație care sunt uh, utilizate, dar utilizarea lor poate fi considerată ca fiind o interferență de către autoritățile publice față de dreptul pe care îl are fiecare cetățean de a avea o viață privată, de a avea corespondență privată și s-ar putea să contravină și prevederilor legale. Articolul 7 al Cartei Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, um, care corespunde cu articolul 8 al Convenției Europene pentru Drepturile Omului în ciuda articolului 18 și în ciuda acestui punct, textul de reformă referitor la investigațiile pe care le, pot face, le poate face staful OLAF, acest lucru prevede că nu trebuie să fie încălcate niciun fel de drepturi care sunt prevăzute de uh, cartă. Și având în vedere faptul că aici există un risc, un potențial de risc destul de mare, Comitetul de Supraveghere consideră că trebuie să se facă o listă exhaustivă a, astfel, a unor astfel de măsuri de investigație și care să fie cuprinsă în textul uh, regulamentului revizuit. Aș mai menționa și un al doilea punct, aș putea să-l menționez, Eventual am putea să distribuim acest lucru în sală, acest text în sală, eventual ulterior participarea directă a OLAF la diferite activități de investigație. În virtutea regulamentului actual, OLAF poate să conducă astfel de activități, uh, iar în ceea ce privește textul regulamentului revizuit, astfel de uh, activități trebuie să fie uh, desfășurate de către staful OLAF, care este desemnat, mandatat pentru a face aceste investigații. Și ei sunt cei care ar trebui să conducă astfel de investigații și asta respectând procedurile și liniile directoare pentru uh, desfășurarea uh, investigațiilor și ținând seama și de uh, recomandările specifice făcute de directorul general pentru anumite cazuri specifice. Evident, aici avem o îngrijorare în ceea ce privește participarea directorului general la uh, modul în care pot fi audiați anumiți martori sau felul în care se, poate, se pot organiza anumite controle uh, inopinate și așa mai departe. Și faptul că directorul general poate participa direct la astfel de misiuni de investigație, e bine, este important ca aceste activități să nu aibă un impact asupra uh, prin respectării principiului de imparțialitate în momentul în care se organizează astfel de uh, activități de investigație. E vorba de articolul 91, pro, regulamentul de procedură care prevede că Ă, se pot înainta anumite plângeri către directorul general în, despre modul în care anumite activități de investigație au fost desfășurate de către OLAF. Comitetul de supraveghere aș dori să sublinieze faptul că jurisprudența a de, um, extins definiția noțiunii de conflict de interese și consideră că directorul general ar trebui să se abțină de la uh, uh o situație de risc în care ar putea să apară astfel de conflicte de interes prin implicarea sa și ar putea să pună sub semnul întrebării uh, întreaga activitate a OLAF. Deci noi considerăm la nivel de comitet de supraveghere că ar trebui să avem o clarificare sporită a textului în acest sens. Evident, știu că aici ar trebui să existe oarecare mm, posibilitate pentru a discuta, pentru a dezbate, așa că n-aș vrea să merg mai uh, în detaliu cu observațiile mele. Cu siguranță că uh, în aprilie textul va fi adoptat, dar aș dori să vă spun că există o listă întreagă de îngrijorări totale sau, mă rog, parțiale, îngrijorări mai mari sau mai mici, în ceea ce privește uh, aspectele pe care noi le-am analizat. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Băș, foarte mult pentru aceste comentarii. Doamna Gresle are cuvântul. Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că Comisia Cont a cerut de la Comitetul de Supraveghere OLAF uh, un raport despre cazul Dali, care există deja din 31 ianuarie, dar nu este dat publicității, nici măcar nouă. Și aș vrea să spun că cei care țin acest raport sub cheie ne testează răbdarea și nu cred că este un lucru bun pe care trebuie să-l perpetueze. Mi se pare după aceea ciudat să aud că se poartă discuții private la telefon și că acestea sunt uh, ascultate și apoi sunt folosite ca fundal pentru diferite sfaturi care se dau despre cum ar putea cel mai bine să se facă aceste ascultări și despre conținutul acelor conversații. Faptul că aceasta face parte dintr-o anchetă, eu cred că o anchetă trebuie să fie menită să strângă dovezi. Este vorba de un material uh, cât se poate de, de uh, periculos și când aud că se dau telefoane despre diferite anchete, aceasta nu arată decât, domnule Băș, stimate coleg, că avem de-a face aici, după cum știți, în activitatea pe care o depuneți acum, că există dovezi care au fost construite în acest caz. Aș vrea să știu care sunt acestea. Și a doua întrebare se referă la tot aceste ascultări telefonice. Care este evaluarea comitetului dumneavoastră despre aceste ascultări și uh, știm că se încalcă dreptul, uh, drepturile înscrise în Carta Drepturilor Fundamentale și aș vrea să știu dacă știți acest lucru și dacă se practică acest lucru deja de mai mult timp. Am înțeles bine sau este o practică curentă? Mulțumesc! Da, iar urmăcă domnul Megasud. Ja, danke, Herr Präsident. Vă rog, uh, aveți cuvântul. Domnul Gaier. Mulțumesc, domnule președinte. O să dureze ce am eu de spus, pentru că vreau să fie clar despre ce e vorba aici până la urmă. Avem un regulament OLAF pe care l-am negociat noi într-un trilog și aceasta timp de foarte mult timp. Și um, cred că toate instituțiile care aveau ceva de zis, inclusiv uh, Olaful și Comitetul de Supraveghere Olaf au participat la acest trilog și acum mi se spune că trebuie să particip la o reuniune, reuniunea prezentă, uh, în care mi se spune că va avea loc o discuție despre dacă acest regulament care a fost deja negociat în trilog trebuie redeschis sau nu. O negociere despre care am înțeles eu că tocmai nu poate fi renegociată, nu poate fi redeschisă, pentru că toate progresele care s-au făcut atunci în cadrul trilogului sunt pierdute. Și acum se întâmplă între timp uh, cazul Dali. O situație care cu siguranță este foarte dificilă pentru Uniunea Europeană, este dificilă și pentru Comisie, dar în această comisie parlamentară s-a purtat o discuție despre acest caz și, de fapt, întrebarea este nu numai dacă Olaful își îndeplinește sarcinile sau nu, se discută dacă, trebuie, dacă a avut dreptate domnul Dali sau nu. După părerea mea este că tribunalul din Malta trebuie să decidă dacă a avut uh, dreptate sau a greșit domnul Dali și nu comisia noastră. Și de aceea vreau să spun acest lucru pentru că această întâlnire pe care, la care asistăm acum nu ar trebui să meargă în această direcție, pentru că după ce cazul Dali s-a instalat în uh, încăpere, ca să spun așa, și foarte multe suspiciuni nu au fost încă confirmate, dar au fost aduse împotriva OLAF, discutăm acum dacă regulamentul OLAF ar trebui sau nu să refie negociat. Deci, dacă Comitetul de Supraveghere ar fi avut, e ca și cum n-ar fi avut ocazia să-și spună părerea Comitetul de Supraveghere OLAF până acum și astăzi seară am primit în această după-amiază un aviz care nu este deloc uh, pregătit, este pur și simplu uh, picat din cer și nu putem să, din documentele pe care le-am primit, să înțelegem ce doriți de fapt și după aceea mi-ai spus că nu mă vei cita și totuși mai citat dintr-un raport care s-a încheiat. Ce fel de comedie e asta care se derulează aici? Și mi se pare foarte straniu că în propunerile tale, Herbert, se vorbește despre regulament, dar se exclud toate punctele de critică pe care le-am menționat în cazul Dali, în, la adresa Olaf. Deci eu nu pot să vorbesc pentru grupul meu de lucru. Știu că există uh, o părere diversă despre OLAF în grupul de lucru din care fac parte, dar ce am constatat este că teama mea că problema regulamentului OLAF și felul în care tratăm această problemă este folosită de fapt ca și cal troian pentru ca să purtăm de fapt altă discuție și nu sunt de acord cu astfel de șmecherii. Kérdezem tisztelt képviselőtársamat, van-e bárki, aki da, președintele, aș vrea să întreb pe ceilalți colegi dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Domnul Stas mai dorește. Ja, een beetje verbaasd toch over de, de reactie van Jens. Um... Mulțumesc. În legătură cu reacția lui Jens, ce observ eu este faptul că sâmbăta trecută um, s-au împlinit șase luni deja din momentul în care domnul Dali a fost obligat să demisioneze și încă de la început am cerut accesul la dosar, iar apoi ne-am dat seama că Comitetul de supraveghere a făcut un raport în legătură cu modul în care a fost făcută ancheta. De ce am cerut acces la aceste informații, tocmai pentru că auzeam pe aici, pe acolo, că lucrurile nu se s-ar face foarte bine la OLAP. După numeroase solicitări, raportul de anchetă de la OLAF, dar și raportul de Comitetului de Supraveghere a ajuns undeva la Parlament, uh, au fost uh, închise undeva într-un sertar și acum trebuie să acceptăm un nou regulament. care pentru următorii 5 până la 10 ani va defini modul în care va lucra Olaful. Dar știm foarte bine că, la, o, um, au, că au loc acolo practici uh, uh, nu foarte corecte și dacă cu adevărat există astfel de practici, noi în calitate de legiuitor ar trebui să ne îngrijorăm de ce se întâmplă. De aceea nu prea înțeleg reacția lui Jens. Eu cred că aici e vorba de acceptarea unei legi care se va aplica o bună bucată de vreme. Deci, practic, ne lansăm în ceva care, în momentul în care ne dăm avalul, va, va fi foarte greu de modificat în următorii vreo 10 ani. De aceea e normal că suntem puțin îngrijorați de ce se întâmplă. Nu înțeleg uh, nici de ce conferința președinților, președintele Parlamentului nu doresc ca deputații din Comisia pentru Control Bugetar, care au responsabilitatea asupra regulamentului OLAF să aibă acces la documente importante de acest gen. Mă miră foarte mult acest uh, comportament. Avem uh, cazul Eurostat 2002-2003 și a mai existat un caz atunci la Curtea de Justiție. Mi-aduc foarte bine aminte de hotărârea curții, de altfel l-am recitit curând, de curând și în cazul Eurostat au avut loc anchete în două state membre, în Franța și în Luxemburg și în ciuda acestui fapt noi uh, uh, în calitate de membri ai Comisiei pentru Control Bugetar am avut acces la documentele de la OLAF. Am putut chiar să participăm la um, ședința președinților uh, grupurilor politice pentru uh, cu președintele Comisiei și directorul Olafului și acum nu mai avem dreptul de a face asta. Dacă citiți hotărârea Curții de Justiție, puteți observa că nu există niciun motiv de a ni se interzice accesul la aceste documente. Deci, eu mă bucur de faptul că Comitetul de Supraveghere își asumă responsabilitățile, de faptul că a venit să se întâlnească cu noi, să tragă semnalul de alarmă și eu cred că în legătură cu acest regulament nu uh, trebuie să-l acceptăm, să ne dăm avalul pentru acest regulament. Avem nevoie mai întâi de informații suplimentare și cred că cu toți împreună trebuie să cerem accesul la aceste documente, trebuie să cerem președintelui Parlamentului accesul la acest document. Dacă nu, nu ne putem face treaba corect. Domnul Mulder are cuvântul. Thanks. Yeah, that what I hear is not very reassuring. But, uh... Mulțumesc. Nu mă asigură deloc, uh, nu mă liniștește deloc ce aud. Această comisie trebuie să organizeze cât mai rapid o dezbatere în legătură cu Olaful, într-o dimineață sau într-o după masă. Momentul în care raportul uh, este finalizat, directorul Olafului poate să-l comenteze, putem să-i punem întrebări și uh, apoi să vedem ce mai avem de făcut. Dar toată lumea are dreptul de a răspunde la anumite afirmații și, după părerea mea, această audiere trebuie să aibă loc cât mai repede în această comisie. Și în ceea ce privește cazul Dali, alături de domnul Stas, sunt, facem parte din vechea gardă în această comisie și eu aș dori să aud argumente. Poate președintele acestei comisii poate să trimite o scrisoare președintelui Olafului de ce în cazul Eurostat am avut drept de acces la dosar și în cazul Dali nu avem dreptul de acces la dosar. Mulțumesc foarte mult. Doamna Gresle are cuvântul acum. Îmi pare rău că mai iau cuvântul încă o dată, dar uh, domnul Gaier totuși necesită un răspuns, cred. Nu e vorba aici de Dali. Vreau să subliniez acest lucru. E vorba de felul în care Olaful a tratat uh, ancheta Ola, uh, despre cazul Dali. Avem un organ care este mandatat special pentru anchetarea acestor cazuri. Nu e vorba numai de vocea mai multora, ci este cu adevărat o decizie importantă, o voce importantă. Și aș vrea să rog, deci, să nu se pretindă acum ca și cum uh, E vorba de un for care își permite o părere separată. Această părere trebuie luată în serios. Mai, eu iau mai în serios decât mulți de aici. Dar sunt trei instituții, Parlamentul, Comisia și Consiliul, trei instituții europene care au primit raportul uh, Comisiei de Supraveghere la sfârșitul lui ianuarie și niciuna din aceste instituții nu a reacționat, deși dovezile, în conformitate cu ce ne-a spus domnul Băș, uh, sunt destul de clare acolo. Ce fel de Uniune Europeană este aceasta care nici măcar nu mai se simte în stare să combată anumite erori? De ce acest raport nu este accesibil și uh, referirea la procedura din uh, Malta este o manevră cât se poate de jalnică și nu are de fapt nicio legătură cu situația juridică în care se află această chestiune. La prima, primul punct, domnul Stas are dreptate, trebuie să se pună cărțile pe față, pentru că altfel vor fi consecințe. Nu putem să suportăm ca un organ european să își permită anumite chestiuni care nu sunt uh, corecte. Și sunt lucruri care nu sunt corecte. Manipularea unei anchete și e vorba de manipulare ce se întâmplă aici. Manipularea nu este acceptabilă. Nu mi se pare în regulă. Nu pot să accept să luăm o sentință, să dăm o sentință despre cineva fără să putem să avem acces la informații. Deci aș vrea să vă atrag atenția că acest director general, care mie mi se pare foarte remarcabil, pentru că cerințele pe care le-am făcut ieri, Barci cu mine, ați primit cu toții după aceea un mail de la Olaf, nu? Dacă ne uităm bine la acel mail, vedem că noi am pus întrebarea de ce directorul general nu uh, ne dă mai multe informații despre această anchetă și pentru mine ca raportor, care într-adevăr am încercat să fac tot posibilul pentru acest regulament, mi se pare foarte trist ca această, acest regulament uh, să fie folosit de către cineva care, de exemplu, face tot ceea ce nu este interzis, de fapt. Și în acest regulament foarte puțin este interzis, adică se pleacă de la principiul că tot ceea ce nu este interzis este permis. Și mi se pare că astfel intrăm într-o problemă europeană care nu poate să fie continuată așa. Eu zic că nu putem să conducem o anchetă așa. Domnul Băș a spus că dacă se continuă așa avem o problemă foarte mare. Dacă vă amintiți, Barci cu mine am spus și ieri același lucru. Bineînțeles că regulamentul OLAF îi conferă Olafului uh, o competență destul de mare, dar aceasta nu înseamnă că este anchetator unic, ci Olaful trebuie să rămână neutru pentru că este tocmai responsabil pentru toate anchetele. Nu poate să înceapă să conducă o anchetă singur. Haideți să ne punem în pielea unui funcționar european, de exemplu. Ce face săracul funcționar care știe exact care este statutul personalului și că trebuie să colaboreze cu Olaful, deci să facă anumite afirmații. Dacă există anumite aspecte din această anchetă față de care ea nu poate să se apere, trebuie să meargă să apeleze la Curtea de Justiție. Poate că peste 10 ani va primi dreptate și se va da dreptate sau nici măcar. Ce să facem? Așa trebuie să-i expunem pe toți. Din 2008 știm exact că nu s-a mai făcut niciun, nu a mai existat niciun caz uh, de condamnare a încălcării drepturilor omului, dar bineînțeles că nu s-a mai consemnat niciun caz, că durează procesul foarte mult, să vedem peste câțiva ani. Deci eu zic că Olaful manipulează și am văzut și am citit și am zâmbit când am citit, pentru că știu că lucrurile sunt foarte complexe și cine nu vrea să vadă acest lucru o să aibă probleme. Manipularea care se practică nu mi se pare corectă și cred că ar trebui să avem o poziție foarte fermă față de acest tip de manipulare. Avem un comitet de supraveghere pe care l-am determinat noi și am mandatat acest comitet să se ocupe de aceste probleme, dar dacă noi nu acționăm pentru ca aceste teme să fie de actualitate, putem să și eliminăm acest, acest comitet, putem elimina și Olaful, că așa nu se poate continua. Și mai am, și, am pus și câteva întrebări către colegul nostru Băș, pe care aș vrea să mi le răspundă. Ar fi foarte important pentru noi să avem o privire de ansamblu despre felul în care s-au făcut anchetele, pentru că atunci când facem amendamente și cu siguranță avem motive să înaintăm amendamente, să putem să facem amendamentele corecte. Mulțumesc! Köszönöm. További. Mulțumesc foarte mult, doamnă Gresle. Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul acum din partea deputaților și vreau să-i dau cuvântul acum domnului Băș pentru ca să ne poată răspunde la toate aceste întrebări. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să spun că nu pot judeca prima întrebare din partea raportoarei. Însă, al doilea întrebări, dacă, a doua întrebare, dacă credem că drepturile fundamentale sunt uh, atinse, da, într-adevăr, cred că și e vorba despre drepturile fundamentale aici ca să fie mai clară situația, domnule președinte. Cred că datorăm Parlamentului European ca înainte de adoptarea unui raport critic despre activitatea OLAF, și aici sunt de acord cu raportarea, să recunoaștem că aceasta este sarcina noastră, aceasta este obligația noastră pe care ne-au mandatat-o cele trei instituții europene și dacă, deci, înainte de adoptarea unui astfel de raport, trebuie să luăm o decizie importantă, cred că sarcina noastră i-a fost și este ca Parlamentul European și comisarul Șemeta era informat, să fie informat despre acest document de lucru și despre raport. Am informat, deci, și comisarul. Deci am vrut să vă dăm toate informațiile. După părerea mea, nu ar fi fost acceptabil dacă Parlamentul ne-ar fi putut reproșa după aceea că au, am ajuns mai departe în adoptarea acestei reforme și voi, în conștiința faptului că pregăteați un astfel de raport, nu ne-ați informat. Eu cred că aceasta ar fi fost o cale foarte greșită. Și iată de ce mi s-a părut justificat uh, ca, din respect față de instituția care ne-a numit și ne-a însărcinat cu problemele pe care le avem acum de derulat să fie informată. Sigur că nu au fost informații prea detaliate, dar am dat informații de acestei comisii. Ce va face această comisie după aceea cu aceste informații e altă problemă. Însă am fost întrebat când uh, vom uh, putea publica tot acest raport anual cu toate și când îl vom adopta cu toate aceste informații în el. Cred că pe 14-15 aprilie, în următoarea noastră reuniune, vom fi în măsură să îl adoptăm și apoi vom transmite informațiile despre raportul acesta tuturor instituțiilor care ne-au cerut să facem această activitate de supraveghere. Așa înțeleg eu funcția noastră, activitatea noastră și sunt foarte recunoscător dacă aș găsi înțelegere în această sală pentru activitatea noastră. Mulțumesc, domnule președinte. Köszönöm. Mulțumesc. Noi vă mulțumim, domnule Băș. Stimați colegi, astfel încheiem acest ultim punct de pe ordinea de zi. De fapt, este penultimul punct, pentru că acum mai avem un ultim punct de pe ordinea de zi, modificarea regulamentului 1073 pe 1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă. și are cuvântul doamna Gresle. Cred că este evident că acest punct de pe ordinea de zi este ușor legat de ceea ce am discutat înainte și de aceea am cerut un termen de um, amânare a depunerii de amendamente. Consiliul a acceptat o amânare a dezbaterii acestui raport, având în vedere toate informațiile pe care le-am primit în ultima vreme, însă nu putem să avem în continuare acces la rapoartele de care vorbeam înainte pentru a putea pune amendamente și depune amendamentele corecte. Aș vrea să spun că o astfel de posibilitate este însă prevăzută în uh, regulamentul de procedură, adică dacă există evoluții noi și cred că aici este cazul să avem evoluții noi, astfel de amendamente pot fi înaintate. Nu pot să vă spun însă în ce direcție vor merge amendamentele, pentru aceasta ar trebui să citesc documentele și de aceea mi s-ar părea extrem de important să pot în fine să primesc aceste documente. Am cerut o prelungire a termenului. Sper că această prelungire să fie apoi uh, și acordată de către instanțele din Parlamentul European, pentru că altfel nu pot decât să vă recomand să nu adoptăm textul acestui regulament în forma sa actuală. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă Grestre, pentru intervenția dumneavoastră. Mă uit în sală, văd mai sunt întrebări, mai sunt comentarii. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Doamnă Gresle, vreau eu să vă întreb dacă aceasta înseamnă că noi trebuie să luăm o decizie sau dumneavoastră doar ne-ați informat și lucrurile își uh, reiau cursul lor. Bun, am înțeles că dați din cap, înseamnă că întrebarea este, răspunsul este yes, adică da. Dragi colegi, fiind dat că nu mai dorește nimeni să ia cu... Ce? Doriți, doamnă Gresle, dumneavoastră? Da. Vorbeam de derularea procedurii și de faptul că Consiliul a adoptat acum proiectul de regulament în această formă. A existat un motiv anume pentru care am pus pe ordinea de zi acest punct. Și poate și socialiștii ar trebui să ia la cunoștință acest lucru. Mulțumesc! Olaf tisztelt képviselői, eh, képviselőjekért szót. Eh. Vreau să întreb acum cuvântul, vreau să dau cuvântul reprezentantului Olaf. Da, mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, în numele Olafului și în numele Comisiei să mai spun câteva cuvinte. Pentru că regulamentul Olaf este totuși pe ordinea de zi a acestei comisii. Aș vrea să spun mai întâi pentru formă că Consiliul și-a stabilit uh, poziția pe 25 februarie și Comisia a răspuns cu comunicare care a fost adoptată de Colegiul Comisarilor și a susținut această poziție. Trebuie să subliniez, așa cum a spus și doamna Gresle, că s-au petrecut mai mult de un an și ceva în uh, trilog și acest, acest regulament uh, despre OLAF a fost negociat la sânge în timpul acestui an. Și cred că putem spune că s-a găsit un compromis foarte bun în final. Cred că comisia, în numele căreia vorbesc aici, ar uh, considera că este foarte păcat și regretabil dacă regulamentul OLAF ar fi uh, acum oprit în acest parcurs din cauza amendamentelor. Domnul Teurer, ca președinte al Comisiei Cont, pe octo- în octombrie 2012 a scris o scrisoare către președinția respectivă în care uh, se dădea acordul politic uh, pentru rezultatul din trilog și în care se exprima, deci, acordul cu aceste rezultate. Trebuie să atrag atenția că propunerea datează însă din 2006, însă, de fapt, au trecut șapte ani aproape de când s-a făcut propunerea originală. Dacă vor veni amendamente de fond, bineînțeles că Parlamentul are dreptul să facă aceste amendamente și nu vreau să neg acest drept Parlamentului, dar, cu siguranță, va deveni foarte dificil apoi să mai încheiem în această legislatură regulamentul respectiv. Și cu siguranță se va deschide un nou capitol. Aș fi vrut să lansez de aceea un apel la adresa reprezentanților Comisiei Cont să vă uitați, vă rog, la rezultatul echilibrat pe care l-am obținut și, având în vedere activitatea Comisiei de Supraveghere, Comisia este de părere că totuși am avut un, avem un rezultat uh, bun, există o comisie de supraveghere bună care are niște drepturi și obligații foarte clare și cred că este totul negociat mult mai bine decât uh, este situația acum. Propunerea de regulament, deci, prevede o ameliorare. Bineînțeles că ne, dacă ne spuneți că au existat nereguli, sigur este adevărat, cu siguranță am ascultat cu atenție că a, uh, acuzele care s-au adresat la adresa Olaf, care s-au făcut la adresa Olaf și directorul general a răspuns la acest aceste acuze, dar aceasta va trebui să fie uh, rezolvată între Olaf și Comisia de Supraveghere. E vorba de un caz special pe care îl discutăm acum. Acest caz însă n-ar trebui să fie folosit pentru a bloca un proces legislativ atât de important. E vorba de un apel din partea noastră, mai ales din partea Comisiei și aș fi foarte recunoscătoare dacă așadar ați lua la cunoștință aceste cuvinte și le-ați considera apoi în urmă pentru decizia dumneavoastră. Domnul Balcitis. Ačiū gerbiamas pirmininkė, kadangi čia buvo kreipimasis, kad ir socialistai galėtų padiskutuoti šitą temą. Mulțumesc, domnule președinte. Am înțeles că s-a lansat aici un apel către socialiști ca să putem discuta acest subiect, așa că aș vrea să fac acest lucru. Mai devreme s-au discutat anumite probleme legate de anumite nereguli în cadrul anumitor investigații, așa că pot să Înțeleg dezamăgirea care există și pe care a exprimat-o doamna Ingeborg Grassle. Eu am fost raportor din umbră când s-a negociat acest regulament și adevărat că e vorba de un document specific care cere anumite cunoștințe specifice și trebuie să ai anumite competențe în anumite domenii și nu toată lumea poate să înțeleagă exact uh, despre ce este vorba și uh, Poate că nici nu e necesar ca zeci de persoane să înțeleagă prevederile din acest regulament exact în același fel. Așa că pot să înțeleg și cele spuse de reprezentantul Comisiei. Sunt anumite cazuri în care putem să, în care s-au constatat anumite nereguli în uh, procedură, evident acestea nu trebuie scăpate din vedere, ci trebuie analizate. Acum, uh, în ultimii șapte ani s-a negociat un document care probabil nu este perfect, dar care este adaptat acestei situații, acestei situații specifice. Și evident că acest document nu poate fi perfect și valabil în toate cazurile și în toate situațiile. De aceea, am senzația că ar trebui să încercăm să ajungem la un consens pe tema acestui document, fără de care toate eforturile pe care le-am depus vor fi zadarnice. Și sper că vom reuși să ne respectăm calendarul în ceea ce privește această decizie, dar uh, evident că poate rezultatul nu este perfect, dar este realizabil. Mulțumesc! Ich möchte eine Frage stellen an die Frau Doamna Gresle, vreau să pun o întrebare către doamna Hoffman, dacă domnul Bösch mai este aici. Pentru că doamna Hoffman a spus că nu trebuie să tragem concluziile de pe un caz pe toate cazurile, dar domnul Bösch, în ceea ce privește problema drepturilor uh, fundamentale și ascultărilor telefonice, a spus că este vorba de mai multe cazuri. Aș vrea să știu, e vorba de un singur caz sau de mai multe? Adică se poate întâmpla sau s-a întâmplat tot timpul și se întâmplă în general? Aș fi vrut să știu acest lucru. Pentru că mi se pare un lucru grav. E vorba de un caz unic sau sunt mai multe cazuri? E o problemă sistemică? Eu așa am înțeles că e o problemă sistemică. Și, fiind dat că este una sistemică, regulamentul trebuie să clarifice acest lucru. Ceea ce însă nu se întâmplă, după părerea mea. Până acum nici nu ne-ar fi, ne fi gândit că se poate întâmpla așa ceva. Eu zic că ar trebui să-și asume răspunderea câțiva oameni aici. De aceea am adresat întrebarea către domnul Bă și către doamna Hoffman. Nu se poate ști totul, dar poate unul dintre noastre știe ceva. Megkérdezem Hoffman asszony Bös urat, hogy eh, kívánnak-e válaszolni képviselő. Domnul Hoffman, domnul Bös, doamna Hoffman, domnul Bös, doriți să răspundeți la întrebare? Poate domnul Bös mai întâi, deși este nepoliticos față de doamnă, dar cred că sunteți președintele Comitetului de Supraveghere. Vă rog, domnule Bös nu avem intenția în raportul anual să menționăm cazuri specifice ci noi nu facem decât să dăm o privire de ansamblu despre mai multe cazuri, pentru că n-am lucrat la un singur caz, ci la mai multe. Și mi se pare că se uită acest lucru câteodată. Dar uh, cred că este deja destul de dificil când uh, constatăm că s-au încălcat drepturile fundamentale, după părerea noastră, atunci când facem anchete din partea OLAF și vrem, bineînțeles, să remediem uh, cât mai repede acest lucru și să transmitem uh, acelora care au răspunderea politică pentru viitorul Olafului aceste informații. Ja, vielen Dank. Reprezentanta Olafului, mulțumesc, doamnă, domnule președinte. Nu e tragic dacă domnul Băș uh, vorbește înaintea mea, dacă suntem pentru egalitate de șanse, poate și bărbatul să înceapă înaintea femeii. Cred că nu merită să discutăm acum despre o singură anchetă în care poate pe aici pe acolo există și păreri diferite și despre pașii pe care trebuie să-i facem între Comitetul de Supraveghere și Olaful ca atare. Eu nu sunt uh, prezentă în anchete, nu pot să iau poziție față de acest caz, dar ceea ce pot să vă spun este că, bineînțeles, uh, că avizul din partea Comitetului de Supraveghere, odată ce vă uitați în regulamentul OLAF, uh, este adresat uh, OLAF-ului. Deci am studiat acest uh, document foarte atent, am răspuns și OLAF-ul și domnul Kessler sunt disponibili oricând uh, să discute cu Comitetul de Supraveghere despre subiectul acesta. Bineînțeles că nu în toate punctele suntem de acord cu Comitetul de Supraveghere sau de Evaluare, dar credem că este important să discutăm unii cu alții. Pentru aceasta ne-am arătat deja disponibilitatea. Domnul Kessler n-are nicio problemă să vină la comisia dumneavoastră pentru a vă raporta despre cum evoluează cazul. Suntem foarte transparenți în ceea ce facem. Din perspectiva noastră, nu am comis nicio încălcare gravă a drepturilor și cred că suntem în regulă. Există, bineînțeles, uh, așa numitele erori uh, marginale, dar după părerea noastră nu se justifică să avem o procedură legislativă care să nu aibă nicio legătură cu cazul și care să împiedice derularea acestui caz. Ajala Szender asszony jelentkezett, parancsoljon. Doamna Ayala Sender are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Da, îmi pare rău că nu am reușit să ajung la timp pentru a asculta prezentarea domnului Băș, pentru că aveam o altă problemă de rezolvat la Comisia pentru Transporturi. Însă vreau totuși să fac câteva comentarii față de doamna Hoffman și anume să-i aduc aminte că pentru prima dată când am avut ocazia să avem o ședință cu domnul Kessler aici, în mod public în cadrul Comisiei pentru Control Bugetar, a existat o primă reacție față de avizul domnului Kessler uh, și față de care Comitetul de Supraveghere nu avea neapărat toate competențele pe care Parlamentul le-a uh, înmânat ulterior. Deci, aici a fost o primă situație și e adevărat că aici a existat o latură de prevenire. E vorba de un caz, însă nu e vorba de oarecare caz, ci e vorba de un dosar, un caz care implică instituțiile și anume pe cineva din executivul european într-o situație foarte, foarte ciudată. E vorba de o atenție deosebită și un nivel de protecție deosebit care trebuie să fie menținut înainte de alegeri. Nu vreau să vă aduc aminte și de context, da? Eram în perioada de alegeri. Deci, rezultatul este că Aici nu e vorba de oareca, un oarecare dosar, ci de un dosar deosebit de important pe care trebuie să-l clarificăm, pentru că datorăm acest lucru cetățenilor. Cetățenii ne cer acest lucru și nu putem să uh, spunem că într-o bună zi acest lucru se va rezolva. Trebuie să fim foarte concreți și trebuie să uh, vedem care sunt problemele, știu eu, la nivel administrativ. Pentru că nu e prima dată când au existat astfel de dificultăți și au, fost, uh, au existat îndoieli uh, referitor la capacitățile OLAF în trecut. De multe ori a fost nevoie de o restabilire a onoarei pe care persoanele respective care au fost la un moment dat acuzate au pierdut-o și care ulterior, după investigație, au putut fi demonstrat și recâștigată. Aș dori să știu, și aceasta este o observație către doamna Hoffman, aș vrea să știu care ar fi posibilitățile pe care le avem pentru a îmbunătăți textul, plecând de la Uh, jurisprudență, plecând de la experiența dumneavoastră. Trebuie să găsim într-un fel sau altul o posibilitate de a analiza situația. Și în final aș dori, de asemenea, să întreb pur și simplu, nu știu dacă eventual doamna Hoffman poate să răspundă la această întrebare, dacă există deja experiență în domeniu, ce s-a întâmplat ce s-ar întâmpla în cazul în care tribunalul din Malta ajunge la concluzia că de fapt nu s-a întâmplat nimic rău ce se întâmplă după? Care vor fi consecințele pe care le-ar putea avea o astfel de situație în cazul în care așa ceva s-ar putea întâmpla? Eh, tisztelt eh, képviselőtársaim, kedves Ajla asszony, természetesen... Dragi colegi, stimată doamna Ayala Sender, nu aș vrea să împiedic pe nimeni în exercitarea dreptului de liberă exprimare, dar cred că sarcina noastră nu este să ne aflăm într-o procedură infinită și uh, în, uh, să ne amestecăm în chestiuni care țin de o sentință a unei curți și să obligăm reprezentantul comisiei să ia o poziție. Cred că de aceea ar fi mai bine dacă uh, Comisia Europeană nu ar comenta aceste întrebări. Și înainte să-i dau cuvântul doamnei Gresle din nou, aș vrea să-i dau și cuvântul reprezentantului Comisiei, pentru că dorește să vorbească, dacă am înțeles bine. Merci beaucoup. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să merg în aceeași direcție ca și Margaret Hoffman. Și anume că trebuie să facem o diferență clară între un caz, o anchetă, Olaf, referitoare la demisia domnului comisar Dali și pentru care toate întrebările își vor uh, primi un răspuns și îndoielile vor fi clarificate, nu neapărat aici, ci într-o altă instanță, în uh, tribunalul care a fost sesizat în Malta și în Luxemburg. Și uh, o distinție clară față de revizuirea regulamentului OLAF pentru că acest text a făcut obiectul unor discuții și dezbateri aprofundate, intense, în toate instituțiile europene și uh, discuții pe durata cărora doamna Gresle a avut un rol deosebit și care uh, am, ne-a permis să ajungem la un acord împreună cu Consiliul faptul că, eventual, deocamdată încă nu știm nimic, vom vedea pe viitor, faptul că la un moment dat a existat anumite dificultăți, un oarecare interes din, din partea mass media, eventual anumite probleme. Nu știu dacă așa este, nu cunosc detaliile anchetei, nu am citit raportul anchetei, îl vom citi în momentul în care uh, raportul uh, Comitetului de Supraveghere va fi gata, însă e un lucru, adoptarea unui regulament pregătit pe timp de îndelungat și cu totul altceva e să tragi concluzii plecând de la un caz anume, aparte. Trebuie să vedem dacă acest lucru uh, corespunde cu regulamentul și dacă trebuie constatate în cadrul regulamentului sau mai degrabă în cadrul punerii în aplicare și în, uh, linii, în cadrul liniilor directoare pentru uh, latura operațională a OLAF trebuie să vedem dacă nu cumva ar trebui să întărim rolul directorului general sau rolul comitetului de supraveghere, însă nu ne putem permite acum să începem de la zero cu acest regulament, pentru că s-au înregistrat progrese. Acum rămâne de văzut. Parlamentul va fi cel care va hotărâ ce fel de, de regulament vrem să introducem, însă nu putem să legiferăm Uh, și să reglementăm totul într-un singur text, într-un singur regulament. Vor fi întotdeauna probleme de interpretare și dacă pentru fiecare problemă de interpretare trebuie să schimb totul de la cap la coadă într-un regulament, atunci nu cred că mi se pare acest lucru a fi foarte rezonabil. De aceea, consecințele acest acestei situații vor trebui să fie uh, înțelese și progrese vor trebui să fie uh, înregistrate în momentul în care e nevoie de astfel de progrese în anumite direcții. Dar regulamentul, în momentul în care discutăm noi, e, reprezintă un document foarte bun comparativ cu textul inițial, foarte bun din punct de vedere al drepturilor persoanelor implicate, că uh, drepturile acestea sunt întărite în noul regulament și atunci de ce să întârziem punerea aceasta în aplicare? Reprezintă de asemenea și un progres și pentru contactele ce au fost stabilite și dialogul ce a fost stabilit în, uh, între instituții. E un, reprezintă un progres din foarte multe puncte de vedere. Deci, mi s-ar părea păcat, păcat Uh, din cauza unor consecințe, sau mă rog, din cauza unei situații care va dura, pentru că în fond justiția este cea care va trebui să constate dacă drepturile persoanei respective au fost, n-au fost în mod corect uh, asigurate, respectate, garantate. În orice caz va trebui să fie la un moment dat și despăgubiri eventual. Deci, uite, uitați, nu suntem deloc în această etapă, pentru că lucrurile încă nu au fost demonstrate. Așa că dacă luăm în state ca acest regulament, care este foarte important pentru OLAF, pentru instituții, instituții, pentru cetățeni, pentru persoanele implicate, pentru, pentru a putea analiza un caz specific, e bine, nu sunt convinsă că acest lucru ar fi chiar rezonabil. Acum, ce am putea face este să analizăm rapoartele înaintate de către comitetele de supraveghere și de la aceste rapoarte să tragem concluziile necesare. Noi suntem gata să avem acest dialog interinstituțional care să fie instaurat tocmai datorită adoptării noului regulament și suntem gata să analizăm din nou aceste aspecte la nivelul potrivit. Însă, cred eu că ar trebui să evităm să amânăm adoptarea acestui regulament care reprezintă un progres comparativ cu textul care data din 1999. Köszönöm szépen, tisztelt bizottság, a napirendi pont lezárását. Mulțumesc, dragi colegi, înainte să încheiem acest punct de pe ordinea de zi, vreau să-i dau doamnei Gresle cuvântul acum. Și mă știu. Vreau să mai atrag atenția asupra faptului că OLAF-ul este format din cazuri individuale. Aceasta este natura acestui oficiu și tratarea mai unui caz în parte și a mai multor cazuri în parte duce la o sumă de cazuri. Cazul de care vorbeam astăzi este foarte bine documentat și de aceea uh, este un caz foarte important pentru noi. Nu vreau să iau cuvântul însă despre, nu vreau să mă exprim despre el. Însă din câte am văzut eu și nimeni nu regretă mai mult ca mine această problemă și faptul că trebuie discutată aici, pentru că a fost atât de greu să ajungem la acord, pentru că a durat atât de mult și pentru că a fost într-adevăr o muncă foarte grea. Ceea ce însă sper eu că o să vedem din acest caz sunt problemele sistemice și mă miră cu câtă naturalețe ne exprimați, exprimați aici părerile noastre, doamnă Hoffman. Din păcate nu pot să vă văd că sunteți în spatele meu, dar uh, mi se pare că în calitate de cetățeană care este uh, care este o funcționară, trebuie să fie instruită de către OLAF să înregistreze o convorbire telefonică prin care după aceea cel, acea persoană care este ascultată poate după aceea să fie trasă într-o capcană. Mie mi se pare foarte grav. Așa a fost și degeaba ziceți, dar așa este, am înscris aceste dovezi. E vorba doar de o chestiune de timp până când între această problemă va ieși la suprafață. Asta este ceea ce mă uimește, este că, în mod evident, totul este scris în porunci și în interdicții, pentru că altfel se face tot ceea ce nu scrie acolo. Întrebarea dacă directorul general trebuie să facă anchete sau nu. Am trimis o întrebare despre acest subiect. Olaful a trimis colegilor un răspuns, arată că uh, nici nu există o conștiință a problemelor existente. Asta este ceea ce mă uimește cel mai tare. Nu există o conștiință a problemelor existente pentru dificultatea terenului uh, și temeiului juridic pe care se mișcă Olaful. Aceasta nu aduce cu sine la metode solide. Putem pur și simplu să ne pierdem speranța atunci. Ceea ce regret foarte mult este că funcționarii Uniunii Europene și știți că eu am foarte mulți prieteni printre funcționarii europeni. Știți că ceea ce poate face funcția cu funcționarii europeni este foarte grav, pentru că ei nu se pot uh, apăra. Să ne uităm la doamna Schembri, la această funcționară. Mi se pare grav felul în care a fost extrasă din activitatea de supraveghere prin manipularea procedurii. Nu puteți să-mi vindeți mie că e în regulă ce ați făcut aici. Iertați-mă că spun așa, dar știu prea multe ca să mai îmi spuneți că e în regulă. Și de aceea vreau să vă spun că mă uimește să văd atâtea jumătăți de adevăruri. Aș vrea să rog ca lucrurile să fie puse în fine pe masă, cărțile pe masă, toate, pentru că altfel vom regreta cu toții și comisia va regreta foarte tare. Avem nevoie de a, să vedem acest dosar, avem nevoie să vedem toate legăturile din acest dosar și trebuie să faceți acest lucru și anume să arătați exact care sunt vinovații. Eu sunt șocată de felul în care se derulează anumite chestiuni, de genul instrucțiunile către funcționari. Ines tu te-ai luptat la reforma OLAF pentru o procedură de codecizie, pentru ca manualul să fie respectat, regulamentul de procedură al OLAF-ului. Și eu am luptat pentru aceasta. Și a fost clar că va fi greu să obținem un rezultat în codecizie, dar acum se vede că, de fapt, se tratează instrucțiunile pentru regulament foarte lejer, din câte am înțeles eu din ce a spus domnul Băș. Instrucțiunile pentru funcționari, credeam că sunt obligatorii, de aceea spuneam că trebuie să fie publicate și traduse în toate limbile oficiale, pentru că aceasta este o parte din catalogul procedural, e parte din drepturile fundamentale, să poată funcționarii să se apere în fața unor abuzuri. Nu se poate pleca de la premiza că nu sunt obligatorii și că, de fapt, se pot modifica cum dorim, pentru că aceasta duce la catastrofe. Este împotriva spiritului a ceea ce am negociat noi și nu vom putea să facem altceva decât să mergem în fața curții de justiție altfel. Deci trebuie să vă uitați la aceste probleme, trebuie să vedeți ce se face acolo care este împotriva spiritului acestui regulament. Asta mă sperie. Aș vrea să fiu de acord, dar nu pot, pentru că nu pot să închid ochii în fața unui evidențe, pentru că este evident că este o chestiune care nu e în regulă. Deci, nici nu, îmi pare rău, dar nu se poate să nu vedem câte lucruri sunt în neregulă aici. Luați în serios acest caz. Eu iau directorul general mult mai serios decât dumneavoastră văd. Eu și-l ascult pe acest director general. Și îl ascult, încerc să înțeleg ce înseamnă ceea ce spune, ceea ce înseamnă ce face acest oficiu. Încercați să faceți și dumneavoastră așa. Să încercăm să vorbim după ce v-ați dat seama cât de important este. Mulțumesc! Tisztelt a napirendi pont <clears throat> tárgyal. Stimați colegi, astfel încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Am primit informații de la doamna Gresle pe care le-am luat la cunoștință. Doamna Gresle era dori, raportor. Doriți să puneți o problemă de procedură? Vreți să spuneți ceva? Da, mulțumesc. Noi nu știm care este situația și am discutat despre această problemă jumătate de oră. Nu avem decât indicii că există anumite documente, că există un caz și dacă e adevărat ce am auzit adinauri, atunci înseamnă că este justificat să cerem să primim documentele. Comitetul Poate comisia noastră poate cere în mod oficial documentele președintele Comisiei pentru Control Bugetar uh, ar putea cere în numele nostru aceste documente. Poate nu să le facem publice, dar măcar noi, membrii Comisiei, să avem acces la ele, la aceste informații, pentru că, da- pentru că dacă ce am auzit e adevărat, este un scandal. Vorbim de ceva vreme despre aceste lucruri și dacă până la urmă se dovedește că aceste lucruri nu sunt adevărate sau că statutul poate fi aplicat într-un mod diferit, sunt de acord cu domnul Gresle că trebuie neapărat să analizăm acest caz în detalii și poate atunci vom ajunge la altă concluzie diferită. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule Baltitis. Chiar eu vreau să închei acest punct de pe ordinea de zi spunând acest lucru, mulțumindu-i pe de-o parte doamnei Gresle și în același timp menționând că întrebările pe care le-am ascultat aici mă vor face să mă duc la președintele comisiei noastre pentru ca să se găsească un răspuns la aceste întrebări, astfel încât noi să primim în fine dreptul de a vedea aceste documente care sunt deja prezente în Parlament. O să fac, deci, tot ce se poate, voi lua deci, măsuri pentru ca să se transmită acest lucru. La diverse nu mai am nicio informație. Aveți ceva la diverse? Nu este cazul. Deci, vreau doar să vă mai informez că următoarea reuniune va avea loc pe 22 și 23 aprilie. Și vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Vă urez o seară frumoasă.